Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to this meeting of the Budgetary Control Committee. You have all received the agenda. Are there any comments on the agenda? Bună dimineața! Cred că nu se opune nimeni punctelor de pe ordinea de zi, prin urmare o considerăm adoptată. Vedeți regimul lingvistic în buletinul COCOBU. Uh, întâlnirea de astăzi este uh, transmisă pe internet, ca de fiecare dată, sau aproape de fiecare dată, și trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi, și anume numirea a 8 membri ai Curții Europene de Conturi. În prima oră vom asculta intervențiile celor trei membri care deja sunt membri ai Curții de Conturi în momentul de față. Este vorba despre reînnoirea mandatului acestora și propunerea mea ar fi ca fiecare dintre candidați să facă o prezentare de 5 minute, după care membrii comisiei noastre pot pune întrebări, candidații vor răspunde. Dacă este timp, vom avea și o rundă de întrebări suplimentare dacă sunteți prin urmare de acord, eu aș începe prin a da cuvântul domnului Pinkston. 5 minute. Dank u wel, meneer de voorzitter. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, nu am să vorbesc pe durata întregii prezentări neerlandeză. După cum știți, în cazul nostru, limba pe care o vorbești este o chestiune puțin mai sensibilă. Domnule președinte, am să încep prin a clarifica faptul că voi vorbi doar în parte în limba neerlandeză în intervenția mea și dumneavoastră vorbiți aceeași limbă ca și mine. Însă, iată că s-a ajuns la situația în care e o chestiune destul de sensibilă să-ți vorbești limba în propria țară și am vrut să încep prin a spune câteva cuvinte în neerlandeză, că în semn de respect pentru țara mea. Și pentru început aș vrea să vă prezint mulțumirile mele tuturor membrilor acestei comisii, lucru pe care îl fac în numele tuturor celor care sunt prezenți aici la ora așa de timpurie. Uh, știu că sunteți cu toții um, experimentați în acest domeniu al practicilor parlamentare. N-am înțeles niciodată de ce deputații au o uh, agenda așa de încărcată cu două, trei întâlniri în aceeași zi. Vreau să vă spun că am avut de-a lungul timpului o cooperare foarte bună la nivelul Curții de Conturi cu toți membrii acestei comisii. Asta e primul lucru pe care am vrut să-l spun și acum am să trec la limba engleză. V-am transmis un uh, rezumat al poziției mele. Acum șase ani, când am devenit membru al cursii de Conturi, am fost uh, numit la ceea ce la momentul respectiv se numea Grupul 3, acum se numește Camera 3, lucru care este o îmbunătățire. Face parte din cele patru camere verticale de la nivelul Curții de Conturi și noi ne ocupăm de acțiunile externe. De ce am fost alocat uh, acestei camere? Nu știu, însă predecesorul meu belgian făcea și el parte din grupul 3. Asta s-ar putea să fie principalul motiv. Acest lucru mi-a permis să elaborez o serie de documente. Am uh, scris cinci rapoarte speciale și cu modestie pot să spun că e totuși un număr destul de consistent de rapoarte speciale. Uh, majoritatea sau chiar toate sunt în aceste domenii consistente. Unul dintre ele se referă la uh, tsunami, pentru care am pregătit și un raport de monitorizare. Perioada normală este de 3 ani după ajutor, apoi un raport referitor la ajutorul pentru reabilitare acordat de comisie în urma tsunamului și uraganului mici. Apoi am făcut un raport privind organizația ONU, primul astfel de raport. Am mai făcut unul referitor la uh, deconcentrare și anul acesta un raport referitor la eficiența și eficacitatea contribuțiilor UE canalizate prin organizații ale organizațiilor Națiunilor Unite. Acestea ar fi cele cinci rapoarte speciale pe care le-am elaborat eu pe durata mandatului meu. De asemenea, am contribuit la capitolul pentru 2006 și 2007 și mă bucur că încă de la începutul acestui an colegii de la Camera 3 m-au ales pe mine, n-au avut loc o alegeri propriu-zise. M-au numit, m-au rugat să fiu decanul lor. Deci sunt decan al Camerei 3 și parte a Comitetului Administrativ încă de la începutul acestui an, comitet care este condus de președintele nostru și acest comitet administrativ este ca un fel de anticamera unui comitet de gestionare, ca să spunem politicos, dar și corect lucrurilor pe nume. Care sunt obiectivele mele? Și o să închei, domnule președinte, după ce prezint aceste trei puncte. În primul rând, vreau să contribui la menținerea înaltelor standarde de activitate ale curții, lucru foarte important, curtea trebuie să aibă o activitate riguroasă. Nu suntem un grup de jurnaliști, cu tot respectul pentru jurnaliști, suntem o curte de conturi. Deci e vorba de abordări metodologice riguroase, în primul rând. Apoi trebuie să încurajăm relații bune de lucru cu Parlamentul European, fiindcă dumneavoastră reprezentați contribuabilii europeni și pentru ei lucrăm noi. Deci este foarte important să avem relații de lucru foarte bune cu Parlamentul European și de asemenea cu alți factori eh, implicați. Și de asemenea, cred că este important să diferențiem um, între diferitele tipuri de impact pe care le generează rapoartele noastre. Și dacă doriți, eh, mai târziu pot interveni și cu detalii în acest sens. Mulțumesc, domnule președinte, pentru timpul acordat. Mulțumim, domnule Pinkston. Domnul Caldera are acum cuvântul. Thank you, Mr. President. Uh, honorable members. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați membri, a fost un mare privilegiu și o mare responsabilitate să fiu uh, membru al Curții de Conturi în ultimii 11 ani. Sunt pentru a treia oară aici, în fața acestei comisii încercând să uh, ocup această funcție de membru al Curții de Conturi. De când am devenit uh, membru în martie 2000, întotdeauna m-am ghidat pe mine și acțiunile mele într-o direcție care ar putea ajuta instituția să-și îndeplinească misiunea ca auditor extern al uh, Uniunii Europene. Mi-am început mandatul acum 11 ani și am început uh, ca fiind responsabil pentru activitățile bancare și pentru agențiile uh, Uniunii Europene. Apoi, în 2002, am uh, devenit membru al DAS și în această calitate am avut privilegiul de a lucra cu diversi membri ai acestei comisii. La acea vreme eram responsabil și pentru uh, raportarea cu privire la uh, uh, auditul unic. Și această comisie, Parlamentul și Consiliul au susținut existența acestei uh, poziții în fața comisiei. Acest lucru este relevant și pentru un uh, noul regulament financiar. Când mi-am început cel de-al doilea mandat în 2006, am fost uh, ales uh, decan uh, Uh, al grupului orizontal de audit uh, al curții de la acea vreme, responsabil uh, pentru coordonare, evaluare, metodologie și am activat ca membru responsabil pentru dezvoltarea metodologiei de audit și de uh, control a curții. 2008 am fost ales președinte de către ceilalți membri pentru o perioadă de trei ani și în ianuarie anul acesta am fost reales pentru un nou mandat de trei ani. În primul meu mandat ca președinte, Curtea a încheiat uh, un proces intern de reformă, uh, inclusiv o uh, revizuire din partea egalilor. Asta a permis instituției noastre să își revizuiască regulile interne, să introducă un sistem de camere și să dezvolte ceea ce cred eu o strategie de gestionare mai bună. Asta prin uh, existența Comisiei Administrative. Ca parte a acestui proces, uh, Curtea a adoptat uh, și prima sa strategie de audit cu scopul de a îmbunătăți calitatea muncii noastre, a rezultatelor noastre pentru a putea consolida cooperarea cu alte instituții europene, mai ales Parlamentul European și cred că am reușit să facem multe, mai ales în relația cu această comisie. Mai mult decât atât, Curtea a reușit să contribuie în mod activ la uh, dezbaterile publice legate de reformă, buget, achiziții publice și evoluții uh, în noua situație economică a Uniunii Europene maximizarea impactului auditurilor uh, elaborate de uh, curte și o sporire a eficienței folosirii resurselor care se află la dispoziția curții au reprezentat obiectivele principale ale primului meu mandat ca președinte. Am făcut din acestea priorități și pentru viitor. În, această, în acest punct de vedere am încercat să fac uh, uh aș încerca să fac patru uh, lucruri dacă aș merita încrederea acestei comisii și a Parlamentului pentru a fi din nou membru al uh, curții. Aș uh, înnoi această strategie de reformare a auditurilor curții pentru ca acestea să aibă mai mare greutate, să-și atingă așteptările și să facă față principalelor provocări cu care se confruntă acum Uniunea Europeană. Apoi, doi, pentru a optimiza resursele uh, și eficiența curții. Voi activa și pentru uh, continuarea reformei interne. Apoi uh, voi insista pe o cooperare intensă cu Parlamentul European și cu alte instituții naționale uh, Um, și europene, de exemplu instituțiile supreme de audit ale statelor membre. Evident, aș dori să îmbunătățesc comunicarea curții uh, cu celelalte organisme pentru ca impactul mesajului nostru să fie uh, mai pregnant. Domnule președinte, Uh, pe durata mandatelor mele am încercat să contribui în mod activ la îmbunătățirea uh, managementului uh, și a controlului finanțelor Uniunii Europene și sunt dedicat recunoașterii Curții de Conturi ca actor central în Uniunea Europeană, un actor independent, profesionist, capabil de a-și asuma răspunderea cu privire la toate procesele ce se desfășoară în Europeană. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule președinte, stimați eurodeputați. Vă mulțumesc pentru că mi-ați oferit posibilitatea de a fi astăzi aici și pentru a solicita încrederea dumneavoastră pentru un al doilea mandat la Curtea de Conturi. După cum știți, am fost numit în funcție în iunie anul acesta pentru a înlocui pe predecesorul meu în cadrul Curții de Conturi și după cum v-am comunicat și în rezumatul ce vi l-am trimis, am uh, devenit membru al Camerei de Audit numărul 3, răspunzătoare de acțiunile externe, și am început imediat să lucrez pe raportul uh, de anul acesta în ceea ce privește ajutorul pentru dezvoltare și extindere. Aștept cu nerăbdare dezbaterea pe descărcarea de gestiune care va fi purtată cu această comisie în ianuarie la anul. În paralel, am devenit responsabil și de trei sarcini. În primul rând, uh, avem uh, sarcina referitoare la eficacitatea uh, ajutorului de dezvoltare european și ajutorului alimentar la, în Africa, la sud de Sahara. În al doilea rând, mm, sunt în curs de finalizare a unui studiu preliminar în ceea ce privește asistența externă acordată acelor așa zise state fragile. Și, în al treilea rând, vom începe la anul să lucrăm pe instrumentul de asistență europeană pentru poporul palestinian. La nivel orizontal, sunt implicat uh, în elaborarea următoarei strategii a curții, interesându-mă uh, în special de chestiune de performanță. Eu cred că pot să contribui la simplificarea procedurilor și să ofer rapoarte mai succinte și mai uh, concrete. În calitate de membru al curții, am datoria să mă asigur că activitatea noastră contribuie într-o manieră cât mai eficientă în asistarea acestei uh, comisii, oferind nu doar uh, rapoarte bune și la timp, ci și discutând acele subiecte cheie care trebuie să fie îmbunătățite prin uh, managementul fondurilor europene. Un dialog cu Parlamentul European și cu această comisie e un lucru esențial în a atinge aceste obiective. Vă mulțumesc încă o dată pentru oportunitatea acordată și aștept cu nerăbdare întrebările dumneavoastră. Vă mulțumesc! Mulțumim domnului Vesberg. Dăm cuvântul acum eurodeputaților. În primul rând, raportorul nostru are cuvântul. In case you want to say something. <clears throat> Mulțumesc, doamnă președintă. Domnule președinte. Vreau să mulțumesc în primul rând celor trei candidați pentru prezență. E vorba de candidați care uh, sunt acum uh, audiați pentru renoirea mandatului. Domnul Pinkston, să încep cu dumneavoastră. Am o întrebare referitoare la activitatea dumneavoastră la Curtea de Conturi. Ați lucrat, după cum ne-ați spus, în domeniul uh, serviciilor de acțiune externă și, fără îndoială, e vorba de o activitate foarte interesantă. Am o întrebare. Aș vrea să-mi spuneți dacă există o problemă care se repetă în ceea ce privește programele de cooperare Mă refer aici la cooperarea cu, arte, cu alte organisme, în special cele care țin de Națiunile Unite. Știți să existe probleme în acest sens, mai ales în ceea ce privește elaborarea acelor rapoarte speciale? În calitatea dumneavoastră de decan al Camerei 3 pentru acțiuni externe, Ați constatat o oarecare îmbunătățire la nivelul acestor colaborări și cum vă așteptați să evolueze lucrurile pe viitor? Fiindcă am discutat despre cooperare, am discutat despre transferul de fonduri către programele Națiunilor Unite și considerăm că ar fi nevoie de o ușoară clarificare aici. De asemenea, ați participat și la auditarea Europol și știm cu toții că este vorba de un dosar foarte complex, care este încă deschis, așa că vă invit să ne spuneți câteva cuvinte și în ceea ce privește participarea dumneavoastră la Comisia Comună de Audit și dacă ați constatat îmbunătățiri în activitatea lor. Ne-ați spus că obiectivele dumneavoastră pentru următorul mandat vor fi ca rapoartele dumneavoastră să aibă un impact mai mare și cum vă gândiți să faceți acest lucru, să îmbunătățiți aceste rapoarte? Yeah, Mr. Pinkston, you can... Domnule Pinkston, vă rog, puteți trece direct la răspunsuri. Mulțumesc. Mulțumesc, uh, Domnule Sander, mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, am lucrat la cooperarea cu Națiunile Unite. Inițial, intenția noastră era ca tot să fie inclus într-un singur raport, dar apoi nu ni s-a mai părut o idee chiar așa de bună, fiindcă subiectul este unul foarte important și am știut că și Parlamentul lucrează pe aceeași chestiune și am împărțit subiectul în două rapoarte. Nu o să repet tot ceea ce găsiți în materialele înscris, însă vreau să clarific două aspecte. Domnule președinte, eu vorbesc, uh, vreau să vorbesc liber, nu o să reiau tot ce scrie în raport și cred că așa ar fi mai important și mai interesant pentru deputați. În primul rând, Comisia uh, trebuie să recunosc, a învățat niște lecții, mai ales uh, cu o nouă comisie de care a intrat în camera 3 acum 3 săptămâni. Este vorba de alegerea instrumentelor. După ce am efectuat uh, activitățile de audit, nici chiar mie nu mi este clar de ce, într-un caz anume, Comisia a ales să lucreze cu ONU și de ce, în alte cazuri, a ales să nu lucreze cu ONU. Și cred că datoria Comisiei este să fie uh, echitabilă și să fie transparentă în ceea ce privește informațiile către Parlament. Sigur, există motive întemeiate pentru a lucra cu Națiunile Unite, dar motivele astea trebuie să fie explicate Parlamentului, lucru care nu s-a întâmplat în trecut. Pe viitor, presupun că se va întâmpla. Cel puțin comisarul Pibas mi-a spus acest lucru acum trei săptămâni. Prin urmare, alegerea dintre alegerea diferitelor instrumente trebuie să fie una justificată și din punct de vedere financiar, dar și din punct de vedere politic uneori. Să vă dau un mic exemplu în acest sens. În întâlnirea camerei noastre de ieri am avut prezentarea concluziilor preliminare pentru un audit în nordul Ciprului. Și parte a activității a fost derulată cu PNUD, cu fonduri de la PNUD. Comisia a explicat de ce a lucrat cu PNUD. Motive întemeiate. Întâi de toate, Cipru este considerat ca legal făcând parte din Uniune, în sudul Ciprului există o delegație, s-ar putea să existe alta în nord, uh, nudul este în nord și s-a explicat de ce au făcut această alegere. Deci până acolo putem spune că și comisia și-a învățat lecția. Asta e primul lucru care a trebuit să fie făcut de comisie, să explice și să justifice motivul pentru care au ales acel instrument de implementare. Apoi, a doua chestiune. Am avut mari probleme în a obține informații de la Națiunile Unite. Știm știm și eu și toți știm că ONU este o familie mare cu multe instituții, cu culturi diferite culturi mari, culturi mici, unele sunt active în anumite domenii, altele în alte domenii, uh, din punct de vedere al conținutului, în diferite părți ale lumii geografic vorbind, deci trebuie să fim foarte atenți și când încercăm să generalizez. Dar și eu am mers în New York să discut, să văd despre ce este vorba și dacă ONU folosește banii contribuabililor europeni în calitate de auditor, dar și de cetățean european, consider că cel puțin trebuie să ne interesăm cum sunt cheltuiți acești bani. Adică după ce banii sunt cheltuiți, trebuie să primim uh, o dare de seamă, un raport nu mi-amintesc cifra exactă, dar cam o jumătate dintre cazuri nu am primit niciun fel de raport. Lucru care este absolut de neacceptat. Este foarte important ca prin activitatea sa de audit, curtea să exercite presiuni indirect asupra Comisiei și, de asemenea, foarte important, uh, Parlamentul trebuie să exercite presiune la rândul său asupra Comisiei în acest sens. Uh, întrerupe domnul președinte. Încercați să fiți concis, fiindcă mai avem și alți vorbitori. La Europol uh, nu am fost principalul membru al echipei, am uh, învățat, am aflat multe lucruri despre agenții și din această activitate de audit vă pot spune că Inițial, noi priveam uh, agențiile ca fiind toate pe picior de egalitate, dar ele sunt foarte diferite. Avem agenții mari, cum este Europolul, care pot să aplice uh, regulamentele mult mai lejer, mult mai ușor decât cele mici. Iată o problemă care trebuie rezolvată. Uh, dacă lucrurile s-au îmbunătățit la nivel Europol, da, aș putea spune că da. Și ultimul punct la care trebuie să răspund. Uh, Intervine domnul președinte, vă rog, pentru că deja ați vorbit destul de mult uh, și dacă continuăm așa, ceilalți candidați nu vor mai avea timp să răspundă. Uh, cred că ne putem Mulțumesc, spune domnul președinte. Aș vrea să eh, o rog pe doamna raportoare să pună cea de-a doua întrebare pentru ceilalți candidați și aș vrea să vă rog să păstrăm o limită de timp, altfel ne prelungim prea mult. Deci două minute întrebarea și două minute răspunsul, dacă se poate. Sper. Bun. Sí, gracias, presidente. Sí, lo entiendo. Yo misma estoy también interesada en que, digamos, en que vaya dentro del... Mulțumesc, domnule președinte. Înțeleg nevoia de a respecta timpul alocat. Domn președinte Caldera spunea că s-a schimbat puțin modul de gândire în cadrul uh, curții cu privire la eficiență. Lucrurile sunt mai eficiente acum în comparație cu situația uh, din uh, trecut. Prin urmare, întrebarea mea ar fi ca acum, cu aceste noi competențe și noi mecanisme de finanțare care apar în Uniunea Europeană, care evident au un impact asupra bugetului Uniunii Europene, Dumneavoastră v-ați ocupat de reorganizarea curții de conturi deja, însă ați susține o nouă structură atunci când vine vorba de relațiile dintre uh, Curtea de Conturi uh, Europeană și uh, instanțele de audit naționale? Spuneați că e important să îmbunătățiți comunicarea, mai ales de dragul cetățenilor. Atunci când vine vorba despre comunicarea cu Consiliul în aceeași măsură, eventual ar putea exista uh, loc de îmbunătățiri ale acestei relații, pentru că uh, așteptările cetățenilor sunt foarte ridicate atunci când vine vorba despre utilizarea bugetului european. Mulțumesc pentru întrebare și pentru complimente. Noile instrumente financiare și toate mecanismele care acum uh, încearcă să facă față situației pe care o traversăm în Uniunea Europeană și, de altfel, în lume. Această criză economică și financiară și această criză a datoriei uh, suverane uh, necesită noi uh, instrumente în Uniunea Europeană. Cât privește Curtea de Conturi, deja începem să ne ocupăm de aceste subiecte și aș fi foarte subțin spunând 1. Pentru acele instrumente care sunt legate de bugetul Uniunii Europene, adică uh, mecanismul uh, Facilitatea Europeană pentru Stabilitate Financiară, care presupune o garanție de 60 de miliarde de euro din bugetul Uniunii Europene, uh, este deja uh, responsabilitatea auditurilor uh, curții și am luat acest lucru clar în considerare. Apoi, în ceea ce privește facilitatea europeană care nu ține de competența noastră, dar care ține de instituțiile de audit naționale, ei bine, uh, ne-am uh, străduit ca uh, mecanismul acesta european să beneficieze de un audit public în funcționarea sa și sperăm că versiunea finală a tratatului care va fi adoptată se va gândi că ar putea să existe o comisie de audit formată din cinci membri, doi. uh, din, uh, numiți de autoritățile uh, din uh, statele membre ale Uniunii Europene și trei din partea Curții de comp Subliniem acest lucru. Am colaborat cu instituțiile de audit și anul acesta Raportul anual pe care vi l-am prezentat săptămâna trecută presupune că am integrat deja rezultatele activităților noastre uh, comune. Am inclus uh, rezultatele colaborării cu autoritățile din uh, două uh, state membre. Trebuie să vedem însă care este beneficiul din perspectiva costurilor acestui exercițiu și cred că mai putem îmbunătăți lucrurile în acest sector. Am stabilit două grupuri de experți care să se axeze pe două direcții, adică ce se mai poate face în domeniul auditului politicilor fiscale, chestiune legată de uh, încercarea de a găsi o soluție la uh, lipsurile cu care se confruntă statele membre din perspectiva guvernanței economice uh, și apoi cealaltă direcție uh, să elaborăm audituri pentru măsurile legate de implementarea strategiei Europa 2020 a Uniunii Europene. Uh, acesta ar fi răspunsul meu la această întrebare. Domnul președinte, foarte bine, vă mulțumesc foarte mult mult. Mai aveți vreo întrebare, doamnă? Doamna raportor, nu. Domn președinte, atunci îi dau uh, cuvântul doamnei Gresle. Mulțumesc, mulțumesc că îmi dați această oportunitate. Doream să adresez o întrebare tuturor candidaților. Dacă în mandatul trecut au existat situații în care au, și-au protejat propriul stat membru și care au fost aceste situații concret? Voiam să întreb în special pe domnul președinte Caldeira. Există o investigație OLAF la Curtea de Conturi în ceea ce privește un caz de înșelăciune. Cred că este vorba de licitații, dacă nu mă înșel. E adevărat că Curtea suportă costurile de avocat pentru uh, persoanele afectate? Aici discutăm despre contribuabilii care sunt implicați în această investigație OLAF. Uh, și dacă da, care este justificarea? Fiindcă un cetățean obișnuit uh, nu beneficiază de acest lux. Și e corect să se întâmple asta și cu ceilalți, și cu funcționarii. Noi am criticat foarte mult rapoartele speciale, fiindcă sunt atât de complicate și fiindcă, de fapt, nu mai conțin informația de care avem noi nevoie pentru a negocia mai târziu, și anume să identificăm problema clar și să o rezolvăm. În opinia mea, rapoartele sunt formulate mult prea, în termeni mult prea generali. Iar procedura contradictorie nu ne ajută nici ea mai departe. Și probabil că acest lucru e cauzat de modul în care e întreprins activitatea la curte. Ce ați putea face pe viitor ca să ne oferiți niște rapoarte mai concrete? Eu am avut de-a face cu foarte multe rapoarte speciale și adesea am constatat asta. Așa că adresez o întrebare tuturor candidaților. Participă activ pentru a face analize independente în ceea ce privește uh, eficiența uh, funcționării actuale a Curții de Conturi, astfel încât să se și schimbe ceva la un moment dat? Vă mulțumesc foarte mult! Thank you. The question. Mulțumesc! Cred că întrebarea i-a vizat pe toți uh, membrii. L-aș ruga pe domnul Vesperg să înceapă și să fie cât mai succint cu putință. Are la dispoziție două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Cu privire la prima întrebare, dacă bine am înțeles eu, uh, Uh, m-ați întrebat dacă mi-am protejat vreodată propria țară. Nu, răspunsul este nu am făcut-o și nu o voi face. Apoi, mi-ați adresat o întrebare în ceea ce privește raportările speciale. E interesant de notat acest aspect. Și eu simt că trebuie să dezvoltăm pe mai departe metoda elaborării acestor rapoarte speciale. Din scurta mea experiență în acest mandat, am văzut că unele domenii sunt mai interesante decât altele și cred că ar trebui să le ierarhizăm. O să vă ofer un exemplu concret. Acum pregătesc un studiu preliminar pentru statele fragile. Avem un raport pentru statele fragile. Iar uh, împreună cu staful meu avem o abordare foarte concentrată Uh, foarte concentrată și foarte profundă și cred că ar fi util să încercăm să ne axăm pe anumite elemente și să le aprofundăm. Bine, eu nu știu acum dacă vom putea să finalizăm lucrările în această manieră, dar asta intenționăm să facem deocamdată. Uh, discutăm uh, mai apoi și de chestiunea încadrării într-un calendar și alegerea momentului oportun. Eu cred că nu ar trebui să facem niciun compromis pe calitate, pentru că dacă facem asta, nu vom mai avea niciun rezultat uh, palpabil. Am putea să avem și un mecanism de reacție rapidă. Spre exemplu, să avem rapoarte care să se axeze pe o perioadă mai scurtă decât uh, cea de 18 luni. Ar fi interesant. Mulțumesc. Domnul Pinkston are cuvântul. Dacă dorește să răspundă, două minute. Yemen. Mulțumesc, domnule președinte. La prima întrebare, niciodată n-am fost abordat pentru un astfel de dosar. Nu am dorit să se întâmple acest lucru și n-am văzut niciun dosar belgian și dacă cineva m-ar aborda în acest sens, răspunsul ar fi fost nu. Nu e treaba nimănui aici. Vreau să fiu clar, este de neadmis, de negândit ca un membru al Curții de Conturi, de exemplu la audierea ă, tranzacțiilor, că s-ar putea să existe influență dintr-o parte sau alta. În ultimii șase ani nici nu s-a, nici n-a fost nici măcar o intenție în acest sens, asta pot să spun. A doua întrebare, e o întrebare foarte importantă, aș spune. După părerea mea, da, lucrurile pot să se îmbunătățească și o să încerc să vă spun ce cred eu că ar trebui să facă rapoartele noastre speciale. Ar trebui, în primul rând, să fie scurte, concise și incisive și trebuie să lucrăm la asta în acest sens. În ceea ce privește raportul privind ajutorul pentru tsunami, acesta a fost făcut la timp, la momentul potrivit. Trebuie să recunoaștem că uneori nu e ușor. Dacă vrei să faci un audit pe Serviciul de Acțiune Externă, de exemplu, când îl începe acum? Când uh, organizația este în plină creștere sau aștepți până ajuns la maturitate? Deci nu e ușor. De multe ori este ușor să ai rapide, concise, scurte și uh, incisive. Eu nu sunt pentru un mesaj uh, și spun asta în ghilimele, uh, în care să fie auditoc, adică vorbărie de audiere și spun asta cu respect. Trebuie să putem să ne transmitem mesajele astfel încât uh, eurodeputații să le poată citi, nu că nu ați avea pregătire tehnică, dar și cetățenii trebuie să le poată înțelege. Dacă Uh, șeful economiei din Statele Unite poate să scrie rapoarte în Financial Times care să poată fi înțelese de cititori și noi putem face același lucru. Mulțumesc. Domnul Caldeira acum. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Am încercat să Mă gândesc la aceste două întrebări ale doamnei Gresle. Mai întâi, în ceea ce privește cei 11 ani petrecuți în cadrul curții, am dovedit în mod uh, indubitabil faptul că am acționat cu imparțialitate. Prin urmare, răspunsul la prima întrebare este evident nu. Ați menționat uh, raportările speciale și cred că aici există uh, o legătură cu o întrebare care nu i-am răspuns, uh, o întrebare doamnei Ayala Sanders. Și aici sunt de acord cu colegii mei. Trebuie să oferim aceste rapoarte mai repede, acestea trebuie să fie mai complete, să existe un echilibru între calitate și uh, eficiență în limbajul, și mai mult decât atât, limbajul să poată fi înțeles de dumneavoastră, de Parlamentul European și de către cetățeni. Încercăm să uh, acționăm așadar în această direcție. Evident, uh, procedurile de adoptare a rapoartelor speciale sunt cele ale Curții Europene de Audit, însă uh, procedura noastră este stabilită prin regulamentul financiar și în cadrul acestei revizuiri nici măcar n-am putut să uh, ne uh, referim la rezultatele pe care le declanșează aceste uh, rapoarte speciale. Prin urmare, Uh, în comunicările noastre nu există un element de atractivitate. Așadar, trebuie să găsim uh, noi rezultate uh, care să fie atractive pentru Parlament și care să răspundă recomandările dumneavoastră. Așadar, trebuie să fim mai reactivi, să încercăm să găsim un nou produs pe care să-l numim raport, să zicem, însă care să ofere exact ceea ce spunea și dumneavoastră. Un raport concis, foarte bine precizat, care să abordeze toate îngrijorările, câtă vreme uh, livrăm și calitate și respectăm și metodologia uh, impusă în cadrul Curții de Conturi. Olaf uh, desfășoară în continuare activitatea de care se vorbea, încă nu s-a încheiat, Însă noi avem încredere în uh, investigațiile desfășurate de OLAF și în rezultatul acestor posibile investigații. Cât privește regulamentul uh, uh, cu privire la statutul personalului, oficialii Uniunii Europene pot susține orice schimbare în acest sens. Cât privește investigațiile OLAF, acestea sunt niște investigații ale căror rezultate sunt transmise și uh, curții de la Luxemburg. Și în anumite cazuri, uh, curtea a fost cea care a uh, hotărât încheierea unor contracte cu furnizorii externi. Și în acest uh, sens, curtea a pus deoparte o sumă mare de bani peste 600.000 de euro pentru aceste uh, detalii. Însă e clar că oficialii au dreptul să fie uh, protejați. Dar dacă uh, curtea a cerut Olaf să efectueze investigații, atunci așteptăm rezultatele și rezultatele, evident, ajung și la autoritățile competente uh, din Luxemburg. Însă, oricum, avem încredere că, în acest uh, caz, adevărul uh, mai devreme sau mai târziu va ieși la lumină. Vă mulțumesc foarte mult, domn președinte. Mulțumesc, trebuie să mă uit din nou la ceas. Mai sunt trei eurodeputați care dori să adreseze întrebări. Aceștia se aflau pe lista mea. Prin urmare, sugerez ca Uh, aceste întrebări să fie uh, preluate în grup. Fiecare membru va avea la dispoziție uh, două minute pentru a adresa întrebările, apoi se va răspunde și doamna raportor va încheia dezbateri. Doamna Ivancova. Uh, in a way, the question was already put by our... Mulțumesc. Aș dori să revin la instrumentele financiare. Raportoarea s-a referit deja la ele. Uh, pentru că e un subiect important pentru noi. Săptămâna acesta lansăm un studiu separat la COCOBU în ceea ce privește rolul instrumentelor financiare în bugetul comunitar. Domnule Caldeira, ați menționat că mecanismul de stabilitate financiară care este însoțit de 60 de miliarde de euro, va fi unul surprijinit de curte. Dar ce se întâmplă cu celelalte mecanisme? Pentru că, din câte am înțeles, acest mecanism le va înlocui pe cele două instrumente temporare parte din cele 60 de miliarde vor fi diluate în uh, instrumentul ESM. Cum putem să ne asigurăm că curtea va fi implicată activ în acest proces pentru a garanta respectarea regulilor? Putem să fim siguri că veți juca rolul activ pe care ni-l dorim să-l vedem la curtea de audit în timpul procedurii de verificare și audit? Domnul Calfin are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Doream să vă întreb, să întreb, de fapt, pe domnul Caldeira uh, ceva, dar înainte de asta aș vrea să spun că am lucrat cu domnul Pinkston pe un raport în ceea ce privește delegațiile Uniunii Europene și experiența cu domnia sa a fost una extraordinară pentru că am făcut o analiză profundă și uh, concisă. Domnule Caldera, domnule președinte al curții, Procedura de audit e foarte bine reglementată și uh, auditorii ca profesie sunt bine uh, reglementați. Adesea vedem uh, oameni, vedem candidați cu care provin din domenii foarte diferite. Credeți că ar trebui să se fixeze niște criterii de selecție, niște standarde pentru auditori? Pentru că, la urma urmei, auditorii nu sunt persoane politice. Noi suntem politicienii iar ca membru al Camerei uh, de Audit, cred că ar trebui să existe niște standarde de întrunit înainte de a prelua un mandat. Ce părere aveți? Sunteți uh, pentru sau împotriva un asemenea principiu? Mulțumesc, domnul Odi. Mulțumesc, domnule președinte. În continuare a întrebării puse de colegul meu, Curtea de Conturi Europeană, mă gândesc, aplică un cod de deontologie, codul de deontologie al instituțiilor care acționează la nivel global în cazul uh, controlului sau dietării conturilor. În această din această perspectivă există două chestiuni pe care vreau să mă acces. Conflictul de interes. Aș vrea să știu dacă v-ați confruntat cu situații în care au apărut conflicte de interes și cum le-ați rezolvat, dacă da. Și articolul 6 din acest cod deontologic prevede și niște criterii de competență. Aș vrea să știu dacă membrii curții au uh, beneficiază de formare, formare continuă, asta până la urmă este obligație pentru fiecare auditor și câte ore de formare uh, revin fiecărui membru a curții. Și am o întrebare concretă pentru domnul Vesberg. În tratat, pentru uh, audiere trebuie să se respecte una sau alta dintre condiții. Fie sunteți membru al unei curți de conturi naționale, ceea ce în cazul nostru nu e valabil, fie aveți calificări speciale în domeniul auditului. La examinarea CV-ului dumneavoastră, nu rezultă exact care ar fi aceste calificări. Ne puteți spune despre ce calificări speciale este vorba pe audit, în cazul dumneavoastră, pentru a fi membru al Curții de Conturi? Mulțumesc! Mulțumesc, spune domnul președinte. Dacă nu mă înșel, prima întrebare era pentru domnul Caldera, a doua pentru domnul uh, Pinkston și În orice caz, spune domnul președinte, îi dau cuvântul domnului Caldera, care poate să răspundă la ce întrebări dorește. Domnule președinte, voi încerca să mă încadrez în cele două minute pe care mi le-ați alocat. În ceea ce privește instrumentele financiare pe care le-a menționat doamna Ivanova, după cum spuneam, Curtea a lucrat cu instituțiile de audit ale statelor din zona euro eh, și cu instituțiile naționale care eh, încercau să găsească o uh, soluție. O soluție fezabilă pentru a ne asigura că există un follow-up adecvat pentru mecanismul de stabilitate uh, europeană în viitor, uh, efectuat de uh, Curtea de uh, Conturi Europeană. Dacă această soluție nu se găsește, atunci Curtea de Conturi Europeană este până la urmă auditorul Uniunii Europene și al instituțiilor acesteia. Uh, Ehm, prin urmare, Comisia Europeană trebuie să ne gândim că trebuie să aibă un rol important de jucat în ceea ce privește acest mecanism european de stabilitate eh, și în acest demers ea va fi urmată de Curtea de Conturi. Apoi, eh, expunerea bugetului european la orice instrument eh, financiar va fi urmărită de către Curtea de Conturi. Acum, întrebarea domnului Calfin cu privire la criteriile profesionale pentru uh, Uh, membri, uh, e bine, aș trebui să fac uh, două comentarii succinte. Primul, diversele pregătiri ale membrilor Curții de Conturi în sine, cred eu, reprezintă un factor care îmbunătățește activitatea faptul că putem beneficia de pe urma expertizei uh, un, for, unor foști uh, miniștri sau uh, unor profesori universitari, unor foști membri ai comisiilor de conducere ale băncilor centrale din statele membre. După părerea mea, reprezintă un atu. Cred că statele membre uh, Uh, pot uh, să identifice așa cum trebuie candidații adecvați în conformitate cu criteriile expuse în tratat. Dacă tratatul merge în într-o uh, anumită direcție, cum s-a întâmplat în, cadrul, în cazul Curții Europene de Justiție, atunci trebuie spus că curtea înțelege foarte clar care trebuie să fie uh, pregătirea uh, candidaților și acest uh, lucru uh, este înțeles și de uh, membrii curții și aici ar putea să existe o opțiune prin care criteriile acestea ar putea fi analizate mai bine. Apoi, în ceea ce privește codul deontologic, e bine, Curtea de Audit a adoptat un cod de conduită pentru personalul și membrii săi în urma recentului uh, adoptat cod de conduită. Toate acestea pentru a evita un conflict de interese. Uh, însă ne gândim că uh, ratingul standard al IFAC de 5 zile este respectat și raportul de activitate pe anul trecut uh, ne arată că am uh, îndeplinit acest indicator și uh, pot să spun că și anul acesta se va întâmpla la fel. Mulțumesc. Domnul președinte, mulțumim. Domnule Pinkston, doriți să ne spuneți dumneavoastră ceva? Două minute. Foarte scurt, domnule președinte. Dacă îmi permiteți, o să răspund la întrebarea domnului Odi, dar o să încep cu domnul Calfin, că îi mulțumesc foarte mult pentru cele spuse. Uh, exact așa consider și eu că am lucrat foarte bine împreună. În ceea ce privește deontologia domnului Odi, un aspect foarte important. Niciodată vreau să vă spun că nu am fost abordat de nimeni uh, pe perioada pe care am avut mandat, niciodată n-am fost fost uh, abordat, deci conflictul de interes n-a apărut ca problemă niciodată dar cred că rolul unei, unui membru al Curții de Conturi este foarte clar. Trebuie să apere interesele cetățenilor și contribuabililor europeni. Pur și simplu, ăsta e rolul nostru și la asta ne și limităm. În ceea ce privește competențele în domeniul auditului și formarea, nici măcar nu știu dacă asta apare în CV-ul meu, dar Secolul trecut uh, am participat la concursul Curții de Conturi din Belgia, de asemenea la uh, același lucru la uh, Inspecția de Finanțe, au fost niște teste care s-au organizat în paralel, am reușit la ambele și am ales Curtea de Conturi din Belgia, fiindcă am fost printre primii care au reușit la acest concurs, la acest tens, test. Era un concurs foarte specific, nu general la momentul respectiv și chiar și acum e considerat a fi un concurs destul de strict destul de sever, uh, ca să fiu uh, modest. Am fost auditor în Curtea de Conturi din Belgia și știți că în Belgia, la un anumit moment, vice prim ministrul nostru și ministrul de finanțe mi-au cerut să mă alătur cabinetului lor și asta se întâmplă la noi. Cred că și în Franța se întâmplă așa ceva. Nu știu dacă în alte țări, dar la noi se întâmplă asta. Și am continuat să lucrez în domeniul finanțelor, însă de această dată sub o altă titulatură. În ceea ce privește formarea, vă pot spune că la noi, în Camera 3, în fiecare an, pentru toți auditorii, membrii Camerei 3, organizăm un seminar care se axează pe un subiect specific selectat. Eu cred că este o structură bună, fiindcă ne permite să intrăm în legătură cu auditorii, stăm de dimineața până împreună, mâncăm împreună, discutăm, facem schimb de idei, după care există și informare. Ah, cam asta ca să vă răspund, domnule președinte. Mulțumesc și domnule Vesberg. Vreți să adăugați ceva? Două minute. Thank you. Uh, I try to be brief. Uh... Mulțumesc. Voi încerca să fiu succint. Întrebarea Uh, s-a referit clar la CV-ul meu și la formarea mea profesională. Uitându-mă în urmă la cariera mea, întrebându-mă ce a fost uh, cel mai important pentru mine din formarea mea profesională pentru postul actual, care experiență mi-a fost cea mai utilă, acea, acel lucru ar fi experiența mea din management. Vedeți din CV-ul meu că am uh, activat în uh, acest domeniu în repetate rânduri de-a lungul timpului. Am avut ocazia să lucrez cu mulți experți din multe domenii și să le coordonez eforturile. Dacă ai experiență în management, atunci, uh, practic, experiența ta îți spune cum să beneficiezi de experiența celorlalți cu care lucrezi. Deci asta folosesc eu și în activitatea mea și uh, îmi face plăcere să o fac. A doua experiență foarte bună uh, care mi-e de folos este experiența acumulată în sectorul public suedez. Deci, o spun pe față, am uh, fost auditat și cred că e bine ca la Curtea de Conturi să existe persoane care au fost la rândul lor auditate. Eu cred că e folositor. Mulțumesc. Doamna Ayala Sender, doriți și dumneavoastră să uh, spuneți ceva la final, la concluzii? Da, mulțumesc, domnule președinte. Doresc la final să vă spun că am luat notă de tot ceea ce s-a discutat aici. Aș vrea la final să fac o scurtă observație în ceea ce privește codul de conduită, să spunem. Uh, am înțeles prea bine că la Curtea de Conturi e nevoie de diversificare în rândul membrilor și e nevoie de multifuncționalitate, e nevoie de expertiză tehnică, dar uh, e nevoie și de o ureche aplecată către ceea ce se întâmplă în, uh, în restul lumii, în spațiul real. Pentru că, din păcate, Uh, avem nevoie de aceste experiențe. Sigur, aspectele tehnice sunt și ele foarte importante, mai ales la Curtea de Conturi. De fapt, eu aș fi preferat să menținem această diversificare așa cum e ea prezentată acum de domnul Pinkston și de domnul Vesberg, care vin cu o viziune uh, mai amplă și nu limitată strict la chestiuni de ordin tehnic. A fost interesant, uh, cu siguranță vom lua decizii în cunoștință de cauză. Președintele, da, uh, am ajuns la finalul audierii celor trei candidați. Vă mulțumesc mult. Uh, luăm acum o scurtă pauză de 3 minute. Vă mulțumim pentru prezență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 I reopen this. Doamnelor și domnilor, redeschid această ședință și v-aș ruga să ocupați loc. Îi urăm bun venit domnului uh, Odmo, care, domnului Otbo, care a fost numit uh, de autoritățile daneze este noul nostru candidat pe care îl rugăm să ne prezinte intențiile sale în 5 minute, după care eu voi da cuvântul doamnei raportor, după care dumneavoastră răspundeți și apoi trebuie să răspundeți și întrebărilor uh, membrilor uh, comisiei noastre. Avem 14 minute la dispoziție. Domnule Otbo, aveți dumneavoastră cuvântul. Domnule Otbo, puteți vorbi în ce limbă uh, doriți noastră. Mi s-a spus că pot vorbi în engleză, voi vorbi în engleză și dacă au întrebări în daneză, voi răspunde în daneză. Sunt candidat mm, pentru o poziție la Curtea de Conturi, Curtea Europeană. Am fost de câteva ori uh, în această mm, poziție. Ultimul, uh, ultima mea experiență mm, la, în rândul acestei comisii a fost în 2007 ca membru al Comisiei de Audit Dan, din Danemarca. Mă bucur să fiu acum din nou aici. Am o carieră de, în audit. Mm, după ce mi-am terminat studiile la Copenhaga, am început să lucrez la autoritățile daneze și am rămas acolo mai puțin pentru o perioadă de 4 ani, în anii 80, când am lucrat în Luxemburg pentru Curtea Europeană de Conturi. Din 95 încoace, am fost um, auditor în Danemarca pentru autoritățile naționale și am lucrat cu Comisia Politică pentru audit. Trebuie să știți că în Danemarca Comisia în Danemarca Parlamentul uh, poate să ceară um, Consiliului nostru să se sesizeze iar uh, Curtea de audit daneză poate să intervină în orice moment uh, cu o procedură de audit. Am avut o experiență extraordinară și sper uh, ca pe mai departe să pot să fiu la înălțimea așteptărilor membrilor acestei comisii. Doresc să subliniez două lucruri în ceea ce privește cariera mea. Probabil că știți, Danemarca e printre acele țări care fac un raport anual în ceea ce privește veniturile și cheltuielile europene. Am făcut asta timp de 5 ani. Am, mă scuzați, pe o perioadă de 5, pe, timp de 5 ani, da, pentru că banii europeni, banii comunitari sunt foarte importanți pentru danezi și pentru politicienii danezi. Așa că rapoartele noastre anuale sunt formulate exact așa cum le-ar formula Curtea Europeană de Conturi. Investim și alte resurse pe chestiuni comunitare în Danemarca. Noi uh, ținem foarte mult la banii care vin dinspre Europa sau merg înspre Europa. Și Comitetul danez și Parlamentul danez apreciază foarte mult aceste lucruri. În uh, instrumentele lor, uh, sfera politică și de audit din Danemarca sublinează unde ar exista loc de îmbunătățire. Ne-am uh, îmbunătățit gestiunea fondurilor europene mulțumit acestor raportări. Avem controle de calitate. Prin urmare, am reușit să îmbunătățim situația cheltuielilor fondurilor europene. Doresc să vă atrag atenția asupra faptului că o instituție de audit dintr-un stat membru trebuie să conlucreze îndeaproape cu colegii din celelalte țări. ai un monopol, practic, în propriul stat. Deci, dacă vrei să te îmbunătățești, atunci trebuie să faci schimb de experiențe cu ceilalți colegi din alte țări. Vreau să vă spun că asta a fost una din prioritățile noastre, să cooperăm îndeaproape cu alți colegi, să învățăm de la aceștia, inclusiv de la colegii de la Curtea de Conturi. Oficiul meu, în ultimii opt ani, a elaborat un set de standarde internaționale pentru auditorii publici. Anul trecut, la Congresul Auditorilor, uh, am uh, emis un set de standarde care a fost aprobat. Ce înseamnă acest set de standarde? Toate oficiile de audit din uh, lume pot să utilizeze aceste standarde știind că utilizându-le, iată, se uh, respectă anumite reguli deja împământenite. Sunt obișnuit să fiu independent. Am independența de care beneficiază și un membru al curții de conturi. Așa că am experiență în acest domeniu. Eu cred că e în interesul curții să lucreze îndeaproape cu comisia dumneavoastră de control bugetar. Am văzut și în Danemarca cât de important este să lucrezi bine cu comisia politică ce îți primește rapoartele. La finalul introducerii doresc să spun că doresc să obțin un mandat la Curtea de Conturi pentru că e o provocare să lucrezi în mediul internațional. Am lucrat la Curtea de Conturi în tinere și mereu mi-am dorit să revin la curte. Și cred că momentul ales e unul interesant, pentru că avem o criză pe plan european și cred că Curtea Europeană de Conturi și oficiile naționale de audit ar trebui să facă mai mult și mai multe în comun. Aș vrea să fiu parte a evoluției pe care am întrezărit-o în ultimii ani. Curtea de Conturi dorește să coopereze mult mai îndeaproape cu oficiile naționale de audit. Și cred că aceasta e evoluția spre care ar trebui să țintim cu toții. Domnule președinte, vreau să vă mulțumesc pentru atenție. Atât am avut de spus în uh, prezentarea mea. Vă mulțumim și noi foarte mult, spune președintele. Dăm cuvântul acum raportoarei. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Îi mulțumim domnului Otbo pentru prezentare. Am analizat CV-ul dumneavoastră, domnule Otbo, și acolo e ilustrată foarte clar independența dumneavoastră. Însă, ce s-a întâmplat în urmă cu un an? În calitate de auditor general, a existat un scandal în ceea ce privește proiectul de construcție, un proiect de construcție foarte mare din uh, Copenhaga. Iar Curtea de Conturi din Danemarca a trebuit să recunoască că nu a dat curs uh, regulilor obligatorii de care ar fi trebuit să țină cont în analiza costurilor uh, în, din acel proiect de construcție, fiindcă costurile la un moment dat au luat o razna. Un miliard de dolari este suma care a fost stipulată la un moment dat. Iar dumneavoastră a trebuit să recunoașteți în fața Comisiei Parlamentare daneze că v-ați înșelat și că ați comis o eroare. Vă dați seama, ne îngrijorează puțin acest eveniment, chit că, în general, țara dumneavoastră e exemplară în materie de audit. Dar, în, a, în acest caz singular, și pentru că dumneavoastră sunteți acum un candidat, trebuie totuși să ținem cont de faptul că în urmă cu un an ați recunoscut că ați comis o mare eroare în auditarea unui uh, proiect uh, imobiliar de proporții. Iată, uh, până la urmă s-a ajuns la probleme bugetare și e clar că asta ne îngrijorează puțin. V-aș ruga să ne explicați ce s-a întâmplat. Pentru că presa daneză a spus că La un moment dat, dumneavoastră căutați un nou loc de muncă, iar mandatul dumneavoastră de auditor general uh, era să fie lăsat deoparte din cauza acestui eveniment. Mulțumesc. Aveți posibilitatea să răspundeți. Mulțumesc. Evident, cu câțiva ani în urmă, televiziunea daneză construia un nou sediu și au construit prea mult, au cheltuit prea mult. 84% din buget a fost folosit de fapt, 84% dintre clădiri doar erau construite, dar nu erau folosite. Și raportul pe care l-am făcut noi, care răspundea standardelor internaționale, a mers puțin mai departe. Noi am crezut că uh, erau totul la regulă, dar nu era regulă. Și totuși am făcut un audit, concluziile au fost bune și cazul respectiv acum deja e încheiat am putea să spune că dacă azi dimineața am spus că n-am făcut nicio greșeală în ultimii 16 ani, cu toții ați fi crezut că, aș fi știut că n-am dreptate. Toți facem greșeli și odată cât, atâta timp cât ai o meserie și o, o faci, trebuie să recunoști că faci și greșeli. Dar acest caz nu are nici o legătură cu faptul că acum uh, candidez acum pentru o poziție în Curtea Europeană de Conturi. Mulțumesc! Thank you, Mr. Sundergaard. Mulțumesc, domnul Șondegard. Øh, Mulțumesc, bună dimineața. Am două întrebări. Prima se referă la răspunsurile scrise pe care le-ați dat la întrebările noastre privind uh, auditarea pe bază de rezultate. Ați spus că nu toate activitățile europene au indicatori adecvați care să permită un control eficient din partea Curții de Conturi. E o afirmație destul de serioasă, fiindcă asta înseamnă că uh, nu poate să se facă o auditare eficientă a rezultatelor. Și am vrea să ne dați câteva detalii în acest sens, să ne explicați de ce ați spus ce ați spus. A doua întrebare are legătură cu poziția pe care o doriți la nivelul curții. Spre deosebire de alți candidați, dumneavoastră ați lucrat în domeniul auditării, ați fost membru al curții de, curții de conturi din Danemarca, dar, spre deosebire de alți candidați, nu aveți un uh, trecut politic, ceea ce nu înseamnă că n-ați fost implicat în chestiuni politice. Această chestiune a acestui oraș uh, uh, în care s-au întins studiourile acelei televiziuni e un astfel de caz. Au fost chestiuni mai recente cu supraplăți pentru spitale care au fost făcute de guvern. Guvernul a plătit uh, niște sume destul de consistente pentru spitale. Uh, e critic, există critici și acolo, fiindcă nu ați făcut publice informațiile suficient de rapid. E și uh, guvernul vă critică faptul, cu privire la faptul că ați făcut publice informațiile care nu trebuiau făcute publice, deci critici din toate părțile. Uh, și am vrea să știm dacă, după părerea dumneavoastră, uh, veți reuși să consolidați situația uh, uh, la nivel european, dat fiindcă Danemarca vrea să scape de asta. Am să vorbesc în daneză, spune candidatul ca răspuns. De første spørgsmål, det handler om, om der i... Mulțumesc pentru aceste întrebări. Prima întrebare se referă la programele de sprijin și la activități și dacă acestea sunt în conformitate cu obiectivele și rezultatele. după părerea mea, și acest lucru se aplică și Danemarcei și Uniunii Europene, este că există prea o mare așteptare de la rezultate și la nivel politic, dar și la nivel administrativ și nu e suficient de clar ce vrem să realizăm. Uh, și încă o dată mă refer și la nivel politic și la nivel administrativ. Ne axăm prea mult pe intrări uh, și prea puțin pe fondurile necesare pentru realizarea uh, obiectivelor. Și efectele, de asemenea, nu sunt avute în vedere în mod suficient. Am scris în uh, ce am scris în răspunsurile mele în uh, scris, uh, datorită faptului că și în Danemarca am ajuns la aceleași concluzii cu proiectele daneze și, în general, la nivel european cu cele europene. Prin numirea mea, Curtea din Danemarca, eu cred că dorește să consolideze poziția uh, Curții de Conturi Europene, nu să scape de mine, cum ați sugerat, dar dacă uh, sunteți un membru al unei curți naționale de conturi, uh, atitudinea uh, miniștrilor și membrilor guvernului, evident că nu poate să fie favorabilă, fiindcă ei sunt ținta activității dumneavoastră. Deci e un lucru bun că ne-au criticat. Uh, un alt element care intervine aici este faptul că respectivul caz s-a încheiat cu Parlamentul care s-a pronunțat în sprijinul Curții de Conturi. Deci trebuie să se facă publice informațiile pe care le avem. Informații care, sigur, sunt potrivite publicării. Asta înseamnă o activitate de calitate. Doamna Ivanova, acum. Mulțumesc, domnule președinte. N-am uh, urmărit îndeaproape situația din Danemarca, cel puțin nu ca și colegii mei, așa că eu o să vă pun o întrebare diferită, dat fiindcă sunteți primul candidat, candidat care nu face parte din Curtea de Conturi pe care îl audiem astăzi și cred că puteți să veniți cu idei noi, aveți experiență în ceea ce privește participarea dumneavoastră la uh, Curtea din Danemarca și aș vrea să știu care credeți că sunt cele mai importante provocări în prezent pentru Curtea de Conturi. Credeți că există influențe generate de factori interni sau mai degrabă de factori externi? Thank you very much. I see a... Mulțumesc foarte mult. Văd că există o provocare pentru ca Uh, această instanță să poată să uh, lucreze mai uh, îndeaproape cu instanțele naționale. Ne axăm mult pe activitatea colegilor din statele membre și așa Curtea Europeană de Conturi ar putea obține mai multe resurse pentru sarcini cu care se va putea confrunta în viitor. De exemplu, în ceea ce privește criza financiară și economică, Curtea de Contru ar trebui să lucreze mai îndeaproape cu oficiile naționale pentru a putea raporta uh, Parlamentului, pentru a putea fi parte a acestei evoluții în viitor. Doamna Ivanova, încă un aspect. Am auzit uh, că de cooperarea cu instanțele naționale, dar nimic despre cooperarea cu uh, Parlamentul European și cu membrii COCOBU. Cum uh, vedeți dumneavoastră această cooperare? Cred că Comisia de Control Bugetal din uh, Parlamentul European este uh, actorul cel mai interesat de activitatea noastră. Prin urmare, uh, cooperarea cu dumneavoastră este foarte importantă pentru Curtea de Conturi. Nu văd însă altă soluție decât să ne consolidăm relațiile de muncă. Înțeleg că această comisie, așa cum se întâmplă și cu această comisie din Danemarca, solicită o mai bună raportare, o raportare uh, adecvată ca timp uh, cu privire la criza economică și financiară. Prin urmare, aceasta mi se pare principala provocare pentru Curtea de Conturi, să uh, se asigure că îndeplinește așteptările comisiei dumneavoastră. Mulțumesc. Doamna Gresle. Mulțumesc. Continui cu spusele doamnei Ivanova. Eu cred că Ah, e o foaie nescrisă aici. A rămas cumva în aer. Ah, și e păcat că se întâmplă asta. Ghinionul dumneavoastră e că am avut deja mulți colegi ah, cu care să lucrăm, în experiența mea vreo 20, și mereu ni s-a promis că vom fi prieteni după numirea în funcție, după care n-am mai fost prieteni. Deci e păcat, totuși, că s-a întâmplat asta. Uh, deci avem aici o foaie nescrisă în ceea ce privește prietenia dintre noi. Eu nu înțeleg exact ce e mm, auditorul general, ce e de fapt administratorul curții de conturi din Danemarca, e secretarul general. Și în al doilea rând, uh, din cauza scandalului cu clădirea și costurile, uh, au existat solicitări uh, să părăsiți postul. Și în al treilea rând, până acum, cum s-a ocupat curtea dumneavoastră de auditări, uh, de audit din uh, uh, Danemarca de verificarea fondurilor europene și absorpția acestora? Nu știu dacă mai țineți minte, în anul 2008, pe 2 decembrie, doamna Sharon Bowles a prezentat uh, ce s-a întâmplat în Regatul Unit, uh, unde unde au fost investiți bani în niște teritorii pentru sezonul de iarnă, în niște locuri unde de fapt nu ninge. Așa că ce se întâmplă cu instalațiile de schi, de exemplu, care sunt instalate acolo unde nu este nevoie de ele. V-am spus, în anul 2008 a fost prezentat un raport în Parlamentul European despre așa ceva și vreau să știu care este opinia Curții de Conturi. Aveți cuvântul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 Punctul la de plecare a fost foarte precis, raportarea către comisie. Sunt de acord aici cu dumneavoastră. Știu că există o provocare pentru actuala conducere a Curții de Conturi uh, cu privire la îmbunătățirea acestui uh, proces, pentru că există așteptări uh, din partea comisiei dumneavoastră și din partea membrilor acestei comisii și eu cu siguranță voi insista pe acest aspect în activitatea mea în cadrul Curții. Revenind acum la cel de-al doilea aspect, cel menționat și de doamna Ela Sanders, e bine, aș dori să spun că dacă un birou de audit din Danemarca face o greșeală, atunci acest lucru este cunoscut de toată lumea, pentru că apare pe prima pagină a ziarelor. Este un fapt cunoscut tuturor membrilor Parlamentului, e un fapt cunoscut de către mass media. După cunoștințele mele, am făcut o singură uh, greșeală în cei 16 ani uh, pe care am eu de carieră. O singură greșeală minoră, pentru că am crezut că această construc- construcție uh, era uh, una sigură, pentru că uh, s-a cheltuit 84% din bugetul alocat și 84% din uh, clădire era construită. Însă ne-am asigurat împreună cu compania că proiectul va fi încheiat cu un nou buget. Întreaga poveste a fost uh, analizată în Danemarca pentru că, după cum spuneam, uh, a fost o veste bună că biroul de audit a făcut o greșeală. Cât privește această instalație de schi, eu nu cunosc detaliile acestui caz, însă uh, sunt de acord cu dumneavoastră că pare o idioțenie să costești un echipament de schi atunci când în regiunea respectivă nici măcar nu ninge. Încercarea așadar de a construi o astfel de instalație uh, pur și simplu ar fi uh, stupidă. S-ar putea, într-adevăr, să se folosească zăpadă artificială în respectiva regiune, însă, cum vă spuneam, nu cunosc detaliile specifice ale acestui caz. Mulțumesc. Ingeborg, ai cuvântul încă o dată. Vă întrebam și dacă mm, a solicitat cineva demisia dumneavoastră după acel caz în Danemarca. No, nothing. Nu. Niciodată nu s-a întâmplat așa. Cred că ți se poate permite o mică greșeală în 16 ani. Așadar, după cum uh, spuneam, uh, răspuns la doamna, întrebarea doamnei Ivanova, sunt atât de naiv încât să cred că Parlamentul danez a înaintat uh, candidatura dumneavoastră pentru a lua în considerare, pentru a consolida activitatea curții de uh, conturi, nu pentru că cineva uh, dorește ca eu să îmi părăsesc funcția. Mulțumesc. Domn președinte, mulțumim. Mai dorește și altcineva să adreseze o întrebare candidaților? Cu siguranță dumneavoastră veți primi cuvântul la sfârșit, însă niciun alt membru nu mai dorește să intervine. Prin urmare, doamna la Sanders, doamna raportor, are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să spun că sunt uh, surprinsă pentru că vedem ce s-a întâmplat uh, în uh, presă și e clar, în conformitate cu cele apărute în presă, greșeala a fost una gravă. E bine că există transparență, însă, pe de altă parte, mai există și responsabilitatea. Organizăm această audiere pentru a analiza candidatura dumneavoastră ca membru al Curții de Conturi. Însă, dumneavoastră spuneați că, într-adevăr, ați comis o greșeală. Ați spus asta în Parlamentul uh, danez. Câte vreme există transparență, uh, acest lucru este pozitiv pentru cetățeni, însă în aceeași măsură uh, cineva trebuie să își asume responsabilitatea pentru cele întâmplate. Uh, Trebuia deci să vă asumați uh, responsabilitatea pentru că greșeala a fost uh, una gravă. Am pus această întrebare pentru că, într-adevăr, prețuim transparența, dar în aceeași măsură trebuie să demonstrați și că puteți să vă asumați uh, responsabilitățile. La un moment dat ați făcut o greșeală gravă în Danemarca cu o clădire care uh, nu a fost construită după regulile biroului dumneavoastră și ați afirmat acest lucru public, ați recunoscut uh, greșeala. Iar acum ni se cere să vă numim ca nou membru al Curții de Conturi. Așadar, trebuie să reflectăm uh, la uh, posibila dumneavoastră contribuție în uh, cadrul Curții de Conturi și suntem destul de îngrijorați pentru că ne întrebăm până la urmă cine a preluat responsabilitatea atunci când s-a comis respectiva greșeală. Pentru noi, această problemă este foarte importantă pentru că uh, dacă la anul uh, uh, se face o greșeală la fel de gravă, atunci noi trebuie să primim anumite asigurări și dumneavoastră ne spuneți acum că în 16 ani totuși vi se poate permite să faceți o singură greșeală. Foarte bine, dar greșeala a fost comisă anul trecut și mi se pare că nimeni nu și-a asumat răspunderea pentru respectiva greșeală. Nu este suficient să veniți și să ne spuneți, uh, da, am făcut o greșeală și îmi pare rău, pentru că la un moment dat trebuie să știm uh, unde se uh, rezolvă problema. Domnul Otbo, mi-am asumat răspundere totală pentru respectiva greșeală. Cazul pe care îl menționați este unul din 2006, nu de anul trecut. Cazul la care vă referiți se leagă de auditul acestei companii care a avut loc în anul 2006, iar atunci când am raportat Consiliului de Conducere, formularea a fost greșită pentru că noi credeam că uh, respectiva clădire era uh, o clădire sigură pentru locuințe. Ar fi uh, trebuit să raportăm uh, Consiliul de Conducere în acest uh, fel. Eu m-am adresat uh, publicului și am spus că formularea era greșită și noi am considerat că bugetul putea fi respectat și clădirea putea fi construită pornind de la acest buget. Greșeala gravă, cum o numiți dumneavoastră, era una pentru care eu mi-am asumat responsabilitate totală și cum spuneam, cazul este din 2006, nu de anul trecut. Uh, și nu a existat niciun dubiu cu privire la uh, cel care era responsabil pentru munca de audit. Eu eram cel responsabil. Mulțumesc. Doamna Ayala, doriți să luați cuvântul? Solamente para decir, es verdad que empezó en 2006, pero el, los record... Da. Deci e vorba de niște lucrări care au început în anul 2006, e adevărat, dar Uh, mai apoi, doamna Iara nu vorbește în microfone, cerem scuze. Dar mai apoi a fost vorba de 3 milioane de coroane în fiecare an, bani cheltuiți până în anul 2010. Deci, până la urmă, subiectul a fost, uh, subiectul a fost și este de actualitate, fiindcă, um, iată, până la urmă, televiziunea a trebuit să Uh, recurgă la un plan de austeritate din cauza banilor care au fost cheltuiți aiurea în timpul construcțiilor. Domnule președinte, noi vom ține cont de tot ce s-a spus astăzi aici. Mie deocamdată nu mi-e foarte clar în ce măsură se rezolvă problema doar prin recunoașterea erorii. Nu cred că e satisfăcător. Eu cred că ar trebui să și candidatul nostru să fi fost dispus să-și dea demisia. Domnule Otbu, aveți cuvântul. Cred că trebuie să rețineți faptul că eu nu am fost responsabil pentru construirea acestei uh, clădiri, eu am fost doar auditorul. Mi-am asumat răspundere totală pentru munca de audit. Cred că formularea Uh, pare să sugereze că eu am fost responsabil pentru uh, respectiva construcție. Eu nu eram responsabil de acest uh, lucru, eram responsabil doar pentru munca de audit. Munca de audit a fost desfășurată în conformitate cu standardele internaționale, însă, cum vă spuneam, uh, greșeala se lega de raportarea într-un anumit an în care credeam că bugetul va permite construcția. Așadar, în raport, am recunoscut uh, clar faptul că uh, bugetul uh, era suficient pentru a finaliza construcția. Bugetul însă nu a fost suficient. Faptul că s-a cheltuit prea mult nu a ținut de răspunderea auditorilor. Mulțumesc. Dorește și altcineva să intervine? Nu mai e cazul. Vă mulțumim foarte mult, domnule Otbo. Câteva minute pauză.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 Could I ask everybody to resume their seats again? Aș ruga pe toată lumea să ocupe loc. I reopen this meeting and I welcome Mr. Urez din nou bun venit tuturor, îi urăm venit, venit și uh, domnului Juan Francisco Corona Ramon, care a fost numit de autoritățile spaniole să devină membru al Curții Europene de Conturi. După cum ne-am obișnuit deja la această comisie, dăm mai întâi cuvântul candidatului nostru pentru nu mai mult de 5 minute, pentru a ne explica care sunt intențiile sale ca viitor uh, membru la Luxem, al Curții de Conturi de la Luxemburg. Aveți cuvântul, domnule Corona Ramon. Mulțumesc, domnule președinte. În timpul care mi-a fost pus la dispoziție, o să încerc să mă prezint pe scurt. Am o formare tehnică și de-a lungul carierei mele m-am ocupat de bugetele publice și de contabilitate. De la finele studiilor mele încoace, asta am făcut. Am lucrat la Universitatea din Catalunia în domeniul finanțe publice, după care am trecut prin uh, diferite teste academice, am uh, ocupat diferite grade academice pentru ca mai apoi în 93 să ajung la cel mai înalt nivel uh, în Spania, pe plan academic, și anume profesor pentru finanțe publice. Deci mereu m-am ocupat de finanțe publice și private. Am condus diferite organe uh, în Catalunia la universitate, iar de-a lungul carierei mele profesionale am petrecut foarte mult timp uh, în cercetare pe domeniul finanțe publice. Acestea fiind spuse, vă dați seama că am, am lucrat în foarte multe proiecte, pe foarte multe proiecte internaționale. Am cooperat cu uh, America de Sud, cu Banca Internațională de Dezvoltare și am elaborat diferite proiecte pentru anumite țări, pentru anumite guverne. Iar uh, în cadrul acestor proiecte mi-au fost delegate mai multe sarcini. De asemenea, de la finele studiilor mele încoace, m-am ocupat și de auditare. Am fost uh, junior auditor vreo 2 ani, după care am ajuns senior auditor, adică auditor senior cu experiență și am fost unul dintre fondatorii uh, registrului de auditări mm, din Spania, prima instituție publică spaniolă de acest gen, în care profesia auditorului a fost clar definită și reglementată. Am fost de asemenea membru fondator al uh, profesiei um, auditorului economic. De-a lungul carierei mele am ocupat diferite funcții în domeniul auditului. Spre exemplu, timp de șase ani am condus uh, Institutul Spaniol pentru probleme financiare. Acolo am verificat situația auditorilor economici în rândul uh, familiei analiștilor economici. Ce înseamnă asta? Uh, e foarte clar. Am o formare pur tehnică, științifică și în această calitate am avut o posibilitatea să cooperez uh, cu guvernul spaniol în diferite legislaturi. Provenind din Catalonia am uh, întreținut uh, contacte apropiate și cu guvernul regional. Vă mulțumesc pentru că mi-ați acordat această oportunitate astăzi și sper ca pe viitor să pot să fiu un membru activ în Curtea Europeană de Conturi și să întreprind o activitate bune, pentru că pentru mine, ca specialist pe finanțe publice, e vorba de un pas foarte important în cariera mea. Mulțumesc foarte mult. Are cuvântul acum doamna raportor Ayala Sender. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc domnului Corona Ramon pentru prezentarea domniei sale. Profilul dumneavoastră mă surprinde puțin, fiindcă, da, e uh, adevărat, uh, e important faptul că sunteți auditor economic, uh, uh, e important că aveți și o formare academică, dar aș vrea totuși să vă întreb ceva în ceea ce privește aspectele profesionale Uh, ale dumneavoastră în relație cu guvernul socialist. M-a surprins această cooperare pentru că dumneavoastră activați în cadrul Institutului uh, Catalan Futur, institut care e condus de fostul premier Aznar. Deci, Dumneavoastră sunteți deja o personalitate care dorește să atingă un echilibru. Pentru că prin participarea la activității acestui institut dovediți asta. În ceea ce privește activitatea dumneavoastră în uh, regiunea Cataloniei, la nivel uh, regional, ce doriți să faceți pe viitor, dacă într-adevăr veți lucra la Curtea Europeană de Conturi? Uh, cum veți promova auditarea la nivel regional, la nivelul guvernelor regionale, unde există prerogative legislative. E vorba de guverne care sunt și ele responsabile de atragerea de bani europeni și cheltuirea acestora. E o activitate foarte importantă pentru Comisia noastră parlamentară și dat fiind că aveți această formare extraordinară în domeniul academic și în domeniul auditării uh, Uh, vreau să știu cum anume evaluați dumneavoastră posibilitatea de a acționa cu audit la nivel regional. Aveți posibilitatea să răspundeți, spune președintele. Supuesto, con respecto al, al primer punto, eh, la... În ceea ce privește prima întrebare, da, sunteți corect informată, doamnă raportor. În mod normal nu trec asta în CV-ul meu. E vorba de o fundație care nu are nimic de a face nici cu activitatea mea profesională, nici cu formarea mea academică. Deci, uh, prezența mea în acest for e justificată prin faptul că mm, ministrul de atunci al uh, industriei și al uh, Uh, afacerilor externe, Jose Piquet, era un prieten, era și este, de fapt, un prieten al Universității din Barcelona și pentru mai mult timp a fost și președinte al Partidului Popular uh, din Catalunia. Uh, iar în calitate de prieten m-a rugat să ocup acest post, asigurându-mă că este o fundație pur și simplu, fără niciun fel de uh, conotații sau legături politice. Eu am încercat mereu să cooperez cu toate guvernele dacă m-au rugat. De fapt, nu numai că am încercat, dar am și făcut-o și e clar că aș fi acceptat orice propunere, dat fiind că uh, a fost vorba de această fundație, propunere care ar fi putut să vină din partea oricărui partid. E interesant că discutăm despre guvernul din Catalonia. E un guvern pe care îl cunosc foarte bine și sigur că trebuie să pui în practică ceea ce ai predicat tot timpul de-a lungul vieții. Uh, eu am fost mereu foarte critic în afirmațiile mele publice față de guvernul uh, regional și am considerat că este parte a sarcinii mele să încerc să uh, găsesc uh, portițe de economisire în guvernul local, în uh, bugetul local, mă scuzați. Așa că nu am nicio problemă cu a activa în mod independent în momentul în care e necesar și să fac audit uh, la nivel național uh, și regional când e nevoie. Structura Uniunii Europene e complicată, structura în interiorul statelor membre e și ea complicată și e important să îmbunătățim relația dintre uh, Uh, birourile subregionale, birourile regionale și birourile naționale de mm, audit. Pentru că, de exemplu, în Spania avem și birouri autonome de uh, audit. Dacă vrem, într-adevăr, să fim eficienți și dacă vrem să oferim uh, Parlamentului posibilitatea să-și exercite rolul uh, politic, atunci trebuie să avem această cooperare. Președintele, dau cuvântul acum membrilor uh, comisiei, prima care intervine, Ingeborg Gresle. Mulțumim, domnule profesor Ramon. Eu, până la urmă, nu am înțeles din CV-ul dumneavoastră cu ce vă ocupați dumneavoastră la ora actuală. Deci ce faceți din punct de vedere profesional acum? Uh, E important să aflăm asta. Iar în al doilea rând, suntem într-o situație foarte dificilă. În urmă cu trei zile au avut loc alegeri în Spania, iar guvernul socialist a pierdut. Guvernul, potrivit tratatului, are uh, dreptul să trimită un candidat, să nominalizeze un candidat. Și acum problema noastră este că um, avem un nou guvern în Spania. Eu uh, nu am fost apreciată în grupul meu politic când am insistat ca această nominalizare să nu fie valabilă pentru candidați pe care i-am avut cândva. Am uh, avut uh, situații în care a fost necesar să oferim um, guvernului vechi să își trimită candidatul numit inițial. Dar acum nu mi se pare puțin nu mi se pare corect să nu oferim uh, posibilitatea noului guvern de trei zile să facă asta. Și așa că vă întreb, cine v-a numit, cine, cine v-a nominalizat, cum anume a fost uh, tratată candidatura dumneavoastră și aș ruga pe colegi să oferim șansa noului guvern să ne trimită un candidat și asta tocmai pentru că uh, vom avea un nou guvern pe 20 decembrie, alegerile au avut loc doar în urmă cu trei zile, deci cred că avem uh, motive întemeiate să spunem că ar trebui să mai așteptăm puțin cu nominalizarea dumneavoastră. Și acum uh, vă întreb ceva și în ceea ce privește relațiile cu Parlamentul European și cum vă imaginați să uh, cooperăm. Deci avem Curtea Europeană de Conturi la Luxemburg, destul de departe de noi. Așa că dacă nu ne străduim cu toții să existe un contact între noi, nu o să avem niciun rezultat. Până acum, cum ați uh, lucrat dumneavoastră concret cu parlamentarii? Ați dori să răspundeți imediat? Aveți cuvântul. Foarte bine. În ceea ce privește activitatea mea profesională în prezent, am o dublă, mă ocup de două chestii. Pe de o parte sunt uh, director tehnic la un institut institut pentru companii de familie este o organizație în care sunt reprezentate principalele companii de familie din Spania și sarcina mea este să efectuez revizuiri contabile și de ordin tehnic la nivelul acestor companii. Și, în același timp, predau la o universitate privată din Barcelona, unde am ore în care vorbesc despre economie publică, lucrez la facultatea de drept și la facultatea de economie politică în cadrul acestei universități din Barcelona. Și o chestiune de ordin juridic și una de ordin tehnic. Din punct de vedere tehnic, așa cum rezultă din CV-ul meu, vedeți că nu sunt aici datorită apartenenței mele la un partid politic, ci datorită formării mele și activității mele profesionale în domeniul contabil și al finanțelor publice. Și Mă bucură faptul că, începând cu 1984, am putut să colaborez cu toate guvernele eh, din Spania. Guvernul socialist al domnului González, guvernul popular al lui Aznar și, din nou, guvernul socialist al domnului Zapatero. Și în Catalunia am colaborat cu toate autoritățile de acolo, din 84 până în prezent. Prin urmare, vedeți că nu sunt numit datorită apartenenței mele politice, ci pentru că am profilul specialistului definit în tratat pentru membrii curții de conturi. Bun, asta din punct de vedere tehnic. Din punct de vedere juridic, acum, există o serie de proceduri, există niște termene limită. Nu sunt eu persoana cea mai în măsură să subliniez acest lucru, dar procedurile și termenele limită trebuie să fie respectate foarte strict deci au avut uh, loc alegerile, ele s-au încheiat cu trei zile în urmă în Spania, dar până când uh, nu se formează noul guvern, guvernul uh, responsabil este cel care a fost ales la alegerile de acum patru ani. Propunerea mea, și aici răspund întrebării pe care mi-ați pus-o în acest sens. Deci propunerea mea a fost făcută de ministrul economiei și vicepreședintele guvernului spaniol și toate aceste lucruri s-au întâmplat cu respectarea absolută a uh, legii. Colaborarea cu Parlamentul European, fără îndoială, trebuie să fie una foarte strânsă și facem uh, eforturi, trebuie făcute eforturi în acest sens, dar niciodată nu e suficient. Natura curții de conturi este una tehnică. Trebuie să fugerăm informații întemeiate și sugestii care să ajute Parlamentul să își efectueze propriile sale activități de control. Consider că distanța dintre Luxemburg și Bruxelles uh, nu poate să reprezinte o barieră și că trebuie să se consolideze colaborarea cu raportorii pe fiecare subiect, dar și în general. În calitate de membru al Curții de Conturi, voi fi întotdeauna la dispoziția Parlamentului European și în special a Comisiei pentru Control Bugetar. E un punct procedural, doamna Sanders, sau, spune domnul președinte, dacă nu, dăm cuvântul uh, doamnei Gutierrez Cortina. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că meritele domnului Corona, ca și ale celorlalți candidați. Deci meritul este cariera importantă pe care o au în domeniul academic, pe lângă cea în uh, mediul privat. Nu pun sub semnul întrebării pregătirea sa, dar vreau să mă acces pe alte aspecte. Eu aș spune să amânăm numirea domniei sale până când nu există un adevărat consens uh, și din partea guvernului proaspăt ales. Ales uh, cu trei zile în urmă de alegători. Vreau să vă spun că în momentul de față Decretul care a fost semnat ieri de Tribunalul General al Statului îl numește pe Zapotero ca um, președinte al unui guvern care asigură interimatul. Prin urmare, uh, eu cred că se respectă într-adevăr și legalitatea și legitimitatea. O adevărată democrație pe asta se bazează. Numirea dată de guvernul spaniol este legală, da. Dar mai avem și conceptul legitimității și eu zic că asta este și mai important. În momentul de față, știm că dacă am amâna această numire, guvernul spaniol probabil uh, va, se va alătura hotărârii lui Zapatero și va confirma numirea dumneavoastră. Și asta nu e o problemă în niciun fel, dar încă o dată, conceptul legitimității e mult mai relevant decât cel al legalității. Asta e adevărata a democrației. Și există un lucru care mă preocupă, domnule Corona. N-a existat un consens aici. Uh, faptul că dumneavoastră colaborați cu o anumită fundație din uh, Catalunia și că acest lucru poate fi considerat uh, um, consens cu guvernul spaniol e preocupant moment, Trebuie să faceți totuși deosebire între un institut și o fundație. E, nu puteți, în calitate de candidat, să confundați așa ceva, ca și cum ați confunda Parlamentul și o organizație externă a Parlamentului, chiar dacă din aceeași familie politică. Reprezentantul unei țări trebuie să înțeleagă foarte clar diferența între un guvern și actele emise de guvernul respectiv și actele emise de o posibilă fundație, cum e această fundație catalană, care, sigur, e apropiată de Partidul Popular, dar care nu este Partidul Popular lucru care mă preocupă, vă spun sincer, și de aceea insist să amânăm numirea dumneavoastră. Altfel, s-ar putea să ne regăsim într-o situație dificilă. Și în loc să uh, facem acest lucru, ar trebui să așteptăm un consens din partea tuturor, lucru care ar consolida și poziția domnului Corona până la urmă în exercițiul uh, funcției sale dacă este numit. Vreți să interveniți, doamna Sanders? Spune domnul președinte, da. Îmi, îmi cer scuze. Vreau doar să vă spun că voi răspunde celor spuse de doamna Cortines la final, dar uh, după părerea mea, candidatul nu n-a confundat nimic. Uh, eu am pus uh, această întrebare. Este vorba de o propunere din partea unui guvern care este consensuală și faptul că a apărut pe o listă clar ideologică, cum este cazul Fundației FAEZ, eu recunosc acest lucru, uh, trebuie să înțelegeți că eu am răspuns despre fundația respectivă, nu candidatul. Să nu confundăm lucrurile și să nu spunem că candidatul a greșit când eu am dat acel răspuns. Evident, eu uh, am căutat, cum fac de fiecare dată cu fiecare candidat, informații și am văzut că este acest candidat din partea guvernului cu un profil profesional și tehnic și am dat de acest lucru care m-a surprins. Deci eu, nu candidatul, am făcut acest lucru. Am vrut să clarific asta și uh, am vrut să clarific doamnei Cortines reply. Bueno, eh, eh, bueno la primera parte ya eh, la, la ponente ha, ha contestado y... bine, doamna raportor eh, deja a clarificat eh, primul punct, iar la a doua întrebare nu mai pot să adaug multe. Cred că legalitatea este o cerință, într-adevăr. Mai cred că, având în vedere faptul că vorbim despre un organism tehnic aici, uh, Curtea de Conturi, faptul că nu am uh, o afiliere politică uh, fermă îmi demonstrează independența. Profilul meu demonstrează acest lucru și cred că așa e de dorit pentru un candidat pentru Curtea de Conturi. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Acesta este un comentariu pentru uh, colegi. Atunci când, mi s-a, când am adresat uh, întrebarea, v-am rugat să revenim la audiere, să vedem cum evaluăm la finele zilei această audiere, pentru că de-aia e audierea aceasta creată. A, și mă mai interesează dacă e menținută candidatura domnului Otbo. Și acum o întrebare către domnul Corona Ramon, care se referă la activitatea din această comisie. Ne străduim să reducem rata erorilor în uh, cheltuirea fondurilor europene, pe care, rata erorilor pe care o constată Curtea de Conturi și mereu ne îngrijorează faptul că există o asemenea rată de erori. Direcția Generală Regio a Comisiei Europene ne spune că în Spania Administrația e astfel construită încât, la nivel regional, fondurile revin parțial, parțial autorităților regionale, dar și autorităților naționale. Și atunci există o uh, distribuire, o fragmentare a răspunderii față de aceste fonduri și de aceea apare această rată a erorilor și riscul este mult mai mare. Comisia noastră pentru control bugetar are foarte multe de făcut, mai ales în Spania. Și asta se leagă strâns de faptul că Ehm, trebuie să știm uh, cum vom proceda pe viitor și trebuie să știm că dumneavoastră sunteți independent. Cum evaluați situația? Eh, muy bien, muchas gracias. Eh, estoy de acuerdo con usted, España, además... Todo... Mulțumesc. Sunt de acord cu dumneavoastră că Spania este un beneficiar uh, al unor sume uriașe de bani veniți din fonduri europene. Așadar, atunci când se efectuează controle aleatorii, putem uh, să analizăm toate nivelurile. Însă, sunt sigur că știți că rata de eroare atunci când vine vorba de implementarea uh, fondurilor uh, dă naștere la preocupări. Trebuie să analizăm sursa problemei. Problema este că trebuie să cooperăm nu doar cu instanța uh, de audit din uh, Spania, ci și uh, cu instanțele de audit ale regiunilor spaniole. Eu sunt pregătit să fac tot ce trebuie. Răspunsul simplu este da, sunt gata să fac tot ce trebuie pentru a garanta faptul că există un control eficient și o îmbunătățire a plății. Domnul președinte, aveți cuvântul doamna Sanders. Mulțumesc, domnule președinte. Eu aș dori să conchid Dar se pare că altcineva dorește să intervină. Doamna Sândă, să... A, mai aveți uh, întrebări, atunci scuze. Uh, doamna Sandersman, domnul președinte, aveți uh, o întrebare sau vreți să faceți, uh, să trageți concluziile? Nu, concluzie, dar înainte de asta, domnul Odi. Domnule Odi, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Eu aș dori să spun că Candidatura domnului Corona și CV-ul său demonstrează faptul că această uh, candidatură este una excelentă și care, după părerea mea, îndeplinește condițiile din articolul uh, tratatului, uh, așadar cu privire la experiența de audit. Eu sunt raportor din partea grupului meu în această audiere, însă am înțeles clar uh, problema legitimității politice care se pune aici. Însă, domnule Corona, vreau să vă spun că mi se pare uh, neadecvat ca în intervenția dumneavoastră să puteți explica uh, uh, termenele la care trebuie să ne conformăm noi, pentru că aceasta este responsabilitatea noastră. Dumneavoastră aveți uh, uh, termene, e adevărat, însă uh, cât privește guvernele, noi trebuie să spunem acest lucru, nu dumneavoastră. Apoi, eu cred că ar trebui să uh, lăsăm ipocrizia uh, deoparte, pentru că personalitatea domnului Corona, repet, uh, consider că este o bună uh, candidatură, însă uh, nu cred că ar trebui să insistăm în uh, chestiuni colaterale, politice și eu consider că trebuie să existe niște reguli, adică nu putem elabora legi și apoi noi să nu le respectăm. Noi, oamenii politici, trebuie să facem politici pentru că asta este sarcina noastră asumată în fața cetățenilor Însă, cât privește informațiile care țin de calendar, de politică, de schimbări de guvern, uh, e bine, vreau să spun că aici uh, regulamentul a scăpat, regulamentul intern al Parlamentului European, deci nu tratatul, propune că, spune că atunci când uh, există o audiere, atunci Uh, candidatul trebuie să fie uh, susținut uh, fie de un guvern, fie de o comisie, fie de 40 de eurodeputați. Prin urmare, este situația presupune că această candidatură trebuie uh, susținută de o comisie și dacă comisia noastră uh, propune uh, Parlamentului uh, să se sesizeze în legătură cu această uh, candidatură, acesta este un element suficient. Însă am o întrebare de adresat. Oare noile forțe politice care vor guverna Spania, uh, dacă v-ar solicita aceste autorități să vă retrageți candidatura, ați face-o? Domnul președinte, aceasta este întrebarea, însă subliniez uh, că vom vorbi despre uh, proceduri și calitatea candidaților mai târziu după amiază. Acum, uh, pur și simplu, avem de-a face cu o sesiune de informare care se referă la calificările profesionale ale candidaților. Restul chestiunilor vor fi analizate în cadrul unei sesiuni cu ușile închise mai târziu. Această dezbatere, din urmare, ar trebui amânată până mai târziu după amiază. Ingeborg, ai cuvântul. <coughs> Spanien ist seit zehn Jahren de 10 ani, Spania e în topul tuturor neregulilor uh, cu fondurile structurale. De 10 ani nu s-a schimbat nimic. Și de 10 ani, de când sunt aici, nu prea am ce să fac, sunt uh, frapată. Curtea de conturi nu a fost deloc de ajutor, fiindcă nu vrea să învinuiască pe nimeni. Naming and shaming nu se practic la Curtea de conturi. Până acum, uh, până în 2006, Spania și Grecia red, um, redau 95% din toate uh, neregulile și acum uh, Grecia a fost înlocuită de Cehia în noua perioadă de raportare. Această informație nu vine de la Curtea de Conturi, ci de la Comisia Europeană. Pentru noi ar fi util dacă candidatul spaniol, dacă viitorul membru spaniol într-adevăr, va trata această problemă cu propriul stat. O spun așa pe, pe șleau, nemțește, trebuie să vorbiți uh, clar și pe față și să ne spuneți ce veți face. E o întrebare foarte directă. Da, spune candidatul. Uh, După cum am spus deja, nu doar uh, acum la, cu guvernul acesta, ci și cu guvernul trecut, nu am fost uh, uh, foarte apreciat pentru că am spus că există foarte multe erori care se comit de parte spaniolă și am, spus, am spus-o mereu. Spania, da, e țara mea, dar asta e situația, e inacceptabil. Nu faptul că sunt spaniol nu trebuie să-mi influențeze criticile sau evaluările. Din punct de vedere profesional, nu pot decât să spun că atât cât îmi vor permite prerogativele mele, voi face tot posibil pentru ca situația să se îmbunătățească, lucru care e valabil nu doar pentru Spania, ci pentru întreaga Uniune Europeană. Muchas gracias. En esta línea de hacer preguntas. Mulțumesc! Vreau și eu să știu un lucru. Ne... Un auditor spaniol va avea mari probleme în uh, activitatea sa când uh, va trebui să coopereze cu structuri federale. Deci va avea mari probleme în a evalua gestionarea fondurilor. Și atunci, iată ce vă întreb eu pe dumneavoastră. Nu credeți că activitatea noastră ar fi consolidată dacă uh, ați uh, fi un candidat de consens? De fapt, ce înțelegeți dumneavoastră prin consens între nivelul regional și nivelul național? Ce înțelegeți dumneavoastră printr-un consens real și nu sunteți de părere oare că un consens între guvernul uh, care acum părăsește uh, legislatura și noul guvern ar uh, fi mult mai bun pentru o nominalizare și pentru activitățile dumneavoastră? candidatul. Um, aș dori să-mi cer scuze în fața domnului Odi, în primul rând, dacă am uh, creat o falsă impresie prin spusele mele. Uh, îmi cer scuze. Eu uh, am crezut că, din punct de vedere juridic, uh, nominalizarea mea a fost una curată și îmi cer scuze dacă uh, am spus-o într-un fel uh, grenit, greșit, mă scuzați. Ehm, bun, iar ceea ce este ultima întrebare ce mi-a fost adresată referitoare la consens, nu prea știu ce să spun. Ehm, în calitate de auditor, eu nu pot decât să susțin independența forului pe care îl reprezint, iar tot ceea ce ține de politic mi-e foarte, ehm, e foarte departe de mine. Mulțumesc, spune președintele. Ehm, puteți să repetați întrebarea, domnule Odi. Aș vrea să întreb dacă forțele politice în prezent la putere în Spania ar cere să vă retrageți candidatura. Ați accepta dacă se vi s-ar cere acest lucru? Ați semnat în declarația dumneavoastră că dacă ar exista un aviz nefavorabil al Parlamentului, v-ați retrage candidatura. E o simplă întrebare. Dacă forțele politice ar face acest lucru, ați face? Mă refer la un posibil consens politic pe care cu toți îl dorim. Nici nu știu dacă e bine să existe în trecut, dacă era o idee să existe cineva numit de un guvern socialist într-o Spanie condusă de dreapta. Deci dacă vi se cere, veți, vă veți retrage candidatura pentru a facilita compromisul? Dar realidad nu he presentado nunca ninguna, ninguna candidatura. Eu nu me present... Eu acum nu înțeleg exact uh, care e problema. Eu nu mi-am depus candidatura, eu am fost nominalizat. Și cred că mi-ar fi foarte greu să fiu auditor fără încrederea Parlamentului. Tocmai de aceea mă aflu aici, în fața dumneavoastră nici guvernul actual, nici guvernul trecut, nici guvernul ce se va constitui în ceea ce urmează nu mi-a oferit nici o indicație. Președintele, raportoarea are cuvântul. Mulțumesc. Iată care e situația azi. Avem un candidat danez care provine Uh, din Dan- care, care a fost numit de un uh, guvern uh, nou, ceea ce e corect. Acum avem o situație similară. Avem de asemenea și candidatul belgian care e propus de un guvern de tranzit. E un guvern interimar. Iar domnul Ramon a fost numit de un guvern care acum pleacă. Am verificat ce se întâmplă, am verificat la autorități și mi s-a spus că uh, nu există nicio problemă cu această candidatură. Deci mi s-a confirmat asta. Eu nu vreau să fac rău nimănui. Uh, după cum a spus și domnul Gaier, noi aici analizăm candidaturile. Candidaturi care au fost propuse în mod um, corect de guverne. Am văzut cum a fost cu candidatul danez, am văzut cum a fost cu guvernul uh, belgian. Uh, nu putem să spunem nu putem avea candidat belgian pentru că nu avem guvern belgian. Iar în cazul domnului Corona, pe mine nu mă interesează dacă va deveni un membru sau nu. E un candidat foarte bun și aș dori să beneficieze de tratament egal față de ceilalți candidați, pentru că nu vrem să creăm niciun precedent. Domnul președinte Mulder, dacă uh, are alte propuneri, eu o să le respect, dar eu plec de la premisa că uh, am crea un uh, precedent greșit dacă am spune că, bun, acum dacă se schimbă guvernul, uh, în timp ce o nominalizare e pe rol, ar trebui să avem o altă atitudine. Și asta mm, să și acum să, să spunem că așteptăm o altă candidatură. Astăzi s-au prezentat cel puțin doi candidați care au fost uh, propuși de alte uh, guverne, fie un guvern nou ales, fie un guvern uh, interimar. Și eu nu cred că ar trebui să ne lăsăm influențați de aceste evoluții. Noi, cei de la Cocobu, ar trebui să analizăm dosarul candidatului, să analizăm profilul acestuia, dacă e conform sau nu, iar uh, referitor la decizia ce trebuie luată, uh, în această după-amiază vom discuta dacă avem candidații potriviți sau nu și ar trebui să discutăm și chestiunile de procedură tot atunci. Oricum, aici avem o situație care nu are de a face absolut nimic cu neregulile și așa mai departe, ci o procedură foarte clară. Um, președintele intervine. Deci aici discutăm despre calificările profesionale ale candidaților. După amiază vom discuta despre procedura alegerii acestora și um, membrii vor veni cu propuneri. Deocamdată, asta a fost intenția noastră, să analizăm calificările tehnice ale candidaților noștri. Vă mulțumim foarte mult pentru prezență și sperăm uh, să putem trece deja la următorul candidat. I reopen this meeting. Reluăm discuțiile. O să urăm bun venit domnului Itala. Nu cred că îi putem spune bine ați venit în mijlocul nostru, fiindcă faceți parte dintre noi, dar, ca și celorlalți candidați, vă acordăm 5 minute pentru a explica motivele pentru care ați acceptat candidatura ce v-a fost propusă și de ce vreți să deveniți membru al Curții de Conturi. Aveți cuvântul. Mm, mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Este o onoare și o plăcere să fiu astăzi în fața dumneavoastră, însă mărturisesc că pentru prima dată am și emoții să vorbesc în fața acestei comisii pe care o cunosc foarte bine. În primul rând, domnule președinte, să vă spun care este situația mea. Am experiență la toate nivelurile de guvernare, la nivelul autorităților locale din Turcu și la nivel național în Parlamentul finlandez. Am fost președintele Comisiei Constituționale și um, am făcut parte din Ministrul de Afaceri Interne, iar acum sunt membru al Parlamentului European, la nivel european. De asemenea, am uh, fost uh, judecător și am făcut parte din consiliul de administrație a mai multor IMM-uri. Am fost și procuror public și șeful poliției. Un lucru pe care poate nu știți despre mine este că am făcut karate uh, de mic până când am devenit eurodeputat ca sport în karate am învățat să mă respect uh, oponenții și să le acord uh, um, stima cuvenită. Câteva cuvinte despre activitatea mea ca auditor. Aș vrea să vă spun că am fost auditor uh, pentru Banca Finlandei și pentru Fondul de Inovare Finlandez, SITRA. De asemenea, am fost auditor pentru companii municipale și uh, când, am fost, când eram avocat, am fost și auditor pentru companii private. Cea mai bună experiență relevantă a fost ca membru și raportor în cadrul acestei comisii. Dacă voi fi ales, mă voi axa pe trei aspecte principale: eficiență, transparență și cooperare. Dar ce înseamnă asta în practică? Întâi de toate, întotdeauna trebuie să ne întrebăm dacă suntem eficienți, dacă folosim cele mai bune practici, dacă ne folosim resursele în cel mai bun mod cu putință pentru a ne îndeplini obiectivele și dacă în mod constant și critic ne evaluăm propria activitate. Mm. De aceea, activitățile de audit sunt foarte importante pentru a evalua cum se îndeplinesc obiectivele stabilite și pe plan politic. Eficiența poate să fie îmbunătățită prin DAS-uri regulate, care reprezintă un instrument uh, magnific pentru a vedea cum au fost cheltuiți banii. Și, în anumite cazuri, sublinează faptul că nu se înregistrează progrese. Marja de eroare pentru politica de coeziune continuă să rămână prea ridicată. Dacă acest uh, indice de eroare va continua să rămână la fel de ridicat, mulți ani de acum înainte, uh, e destul de clar că nu suntem suficient de eficienți. Trebuie să lucrăm împreună pentru a găsi o soluție pentru a reduce această marjă a indicelui de eroare în majoritatea cazurilor, Uniunea Europeană ar trebui să impună sancțiuni asupra statelor membre, cazuri care se repetă. Transparența, de asemenea, este o, un aspect cheie al sistemului. Contribuabilii trebuie să știe cum le sunt cheltuiți banii. Comisia de control bugetar reprezintă contribuabilii și cetățenii europeni și de aceea Uh, trebuie să aibă dreptul la a avea acces la toate informațiile și documentele necesare pentru a se desfășura activitatea în cele mai bune condiții. Domnule președinte, uh, în final mă voi referi la cooperare. Cooperarea între diferitele instituții, în special uh, cooperarea cu statele membre, este foarte importantă. Trebuie să reușim să asigurăm un spirit de cooperare și conlucrare la care să poată să adere toată lumea. În uh, climatul economic actual este extrem de important să ne asigurăm că fondurile europene sunt cheltuite corect. Și în acest sens, uh, Curtea de Conturi joacă un rol esențial, după părerea mea pentru mine ar fi o onoare să fac parte uh, sau să mă alătur, să contribu și eu la această activitate. Mulțumesc! Domnul președinte, dăm cuvântul acum doamnei raportor, așa cum facem de fiecare dată. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și vreau să urez bun venit domnului Itala în calitate de candidat pentru Curtea de Conturi. A fost uh, ați făcut parte din acel fond de investiții și ați jucat și karate, deci trebuie să fim foarte atenți cum vă abordăm. Știți foarte bine care sunt uh, punctele și problemele cu care se confruntă comisia noastră în ceea ce privește relația cu Curtea de Conturi, pe lângă cele trei principii pe care tocmai ni le-ați prezentat, pe care le-ați descris într-un mod foarte uh, concret, ați vorbit, uh, ați dat dovadă de coerență intelectuală și așa mai departe, dar sper că odată ce ajungeți de cealaltă parte, nu veți uita aceste lucruri. Bun, având în vedere că dumneavoastră uh, știți care sunt necesitățile comisiei noastre, aș vrea să știu dacă veți fi numit cum ne puteți ajuca să, efectu- să efectuăm aceste reforme, aceste schimbări care trebuie făcute la nivelul curții pentru a intensifica eficiența și eficacitatea. În curriculumul vite pe care ni l-ați transmis apare o chestiune care mi-a dat uh, naștere la un semn de întrebare. A scris acolo că ați fost membru supleant, uh, membru supleant în poliție. Ce înseamnă membru supleant? Poate că e o greșeală de traducere eu nu înțeleg cum adică membru suplant în poliție. Urma să fiți uh, numit, să ați fost sau n-ați fost numit, nu înțeleg exact la ce se referă. Și apoi, sigur, toate angajamentele noastre publice și private vor fi lăsate deoparte odată ce veți fi numit și din Finlanda și din Parlamentul European. Cred că știți acest lucru. Domnule Itala, puteți răspunde dacă doriți. Mulțumesc. Mulțumesc uh, raportoare pentru întrebările adresate. Eu uh, sunt convins că am învățat multe în această comisie și pot să transpun cunoștințele mele la Curtea de Conturi. Pot să influențez ceea ce se întâmplă acolo mulțumită activității întreprinse aici. Am muncit uh, mult în cadrul acestei comisii și vă garantez că voi încerca să Uh, reprezint uh, foarte... Voi încerca să implementez uh, experiența mea acolo, pentru că e important ca la Curtea de Conturi să existe persoane diferite cu formări diferite. În ceea ce privește activitatea mea la poliție, nu am avut un, un post stabil, ci am preluat anumite sarcini pe perioade clar delimitate. De exemplu, dacă cineva a mers în concediu, mergea în concediu sau dacă cineva lipsea pe o perioadă mai îndelungată, eu uh, preluam o anumită funcție. Și vă dați seama că am putut să acumulez o experiență vastă. Iar în ceea ce privește obligațiile mele uh, și răspunderea pe care mi-o voi asuma, sau uh, în ceea ce privește experiența acumulată până acum și modul în care aceasta se va reflecta în activitatea mea la Curtea de Conturi, e foarte clar că voi renunța la orice altă activitate de îndată ce voi fi numit la Curtea de Conturi. Doamna Ivanova. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc domnului Itala. Mă bucur să vă văd aici și mă bucur să uh, aud cele spuse de dumneavoastră, fiindcă sunteți uh, pentru noi printre puținii candidați care sunt, cu care suntem siguri că vor dori cu adevărat să coopereze cu noi, cu Parlament și cu Comisia noastră, lucru pe care ne bazăm. E o întrebare pe care am pus-o și altor candidați. După părerea mea, este foarte importantă această întrebare referitoare la infor- instrumente financiare și de aceea vă pun și dumneavoastră. Care credeți că este rolul curții de conturi în evaluarea eficienței instrumentelor financiare? și vorbesc uh, despre IFSN există acolo 60 de miliarde de euro din bani europeni, dar care vor fi diluați în uh, ISM, care vor succeda celor două uh, instituții în 2013. Și în prezent nu există dispoziții în tratat în ceea ce privește rolul Curții de Conturi Europene. Dar ce veți face dumneavoastră personal pentru a vă asigura că și Curtea de Conturi Europeană va juca un rol activ? Domnul Itala. Itse asiassa näen, että tämä on yksi kaikkein tärkeimpiä haasteita. E cea mai mare provocare pentru Curtea de Conturi la ora actuală. Ne aflăm într-o criză foarte uh, gravă și nu se întrezerește o soluție rapidă în viitorul apropiat. Și acum uh, am început să implementăm mecanisme pentru stabilizare și salvgardare ca să contracarăm această criză. Cetățenii noștri, contribuabilii, trebuie să înțeleagă cum funcționează aceste mecanisme și să fie sigur că sunt implementate cum trebuie. E vorba de sume uriașe, dar totodată e vorba și de credibilitatea Uniunii Europene și a Parlamentului acesta. De aceea mecanismul de control trebuie să existe și trebuie să fie unul de încredere. Asta presupune ca Curtea de Conturi să exercite un audit cum se cade, astfel încât Parlamentul European să beneficieze de să, informațiile necesare, pentru că acestea sunt cele mai importante. Doar astfel putem să beneficiem de încrederea cetățenilor noștri, mai ales când discutăm despre sume uriașe de bani. E necesar să existe transparență în utilizarea acestor uh, mijloace financiare. Rolul uh, Curții de Conturi se va schimba pe viitor de îndată ce vor fi implementate aceste mecanisme. Domnul Odi are cuvântul. Prezident. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să încep prin a spune că mă bucur de faptul că statele și guvernele aleg dintre cei mai buni parlamentari, persoane care să exercite astfel de funcții, fie la nivel național, fie la Curtea de Conturi Europeană, asta este un semn al calității membrilor noștri și vreau să le spun colegilor noștri că mă bucur de faptul că colegul nostru a fost uh, ales pentru a ocupa această funcție cu o mare responsabilitate. Am apreciat foarte mult răspunsurile date la chestionare în ceea ce privește relațiile cu curțile de conturi naționale mai ales. E un subiect la care țin foarte mult și răspunsurile uh, sunt într-adevăr răspunsuri demne, sper eu, de un viitor membru al Curții de Conturi Europene, de care avem și nevoie. Adesea am discutat despre profil tehnic sau profil te- politic când vorbeam despre un candidat. Uh, trecutul dumneavoastră este unul important în ceea ce privește responsabilitățile la nivel guvernamental și în același timp există uh, competențe de ordin tehnic pe care le dețineți și care vă vor transforma, sper, într-un membru excelent al Curții de Conturi Europene, de care chiar avem nevoie, vă rog. Doriți să răspundeți sau nu? Nu știu. Dumneavoastră alegeți, dar aveți oricum cuvântul. Mulțumesc. În ceea ce privește cooperarea, vreau să, să adaug încă un lucru pe care îl consider extrem de important. Cooperarea e crucială. Independența, autonomia sunt și ele elemente foarte importante, dar cooperarea presupune să facem ceva împreună, să obținem un rezultat împreună, astfel încât în ochii cetățenilor noștri să devenim credibili. Deci, de aceea, în opinia mea, uh, cooperarea cu Parlamentul European este atât de importantă, iar rolul Curții de Conturi presupune, printre altele, să depășim strict sfera controlului bugetar și uh, să avem o activitate care vizează și alte comisii parlamentare, pentru că, de exemplu, acum uh, e reformată politica agricolă comună. E vorba de o legislație foarte complicată și cred că ar trebui ca, uh, pe măsură ce legislația se reformează, să nu pierdem din vedere rolul Curții de Conturi în ceea ce privește supravegherea Um, sarcinilor care rezultă în urma unei asemenea reformări legislative. Deci și în acest sens o cooperare cu Curtea de Conturi e foarte importantă. Există multe domenii de activitate în acest sens în care se întrezărește loc de cooperare. Mulțumesc, are cuvântul Ingeborg Gresle. Dragă Vile, eu uh, sper ca distanța dintre Bruxelles și Luxemburg să fie diminuată mulțumită ție. Noi uh, avem mari speranțe în tine și, și te-aș ruga să te uiți puțin la rapoartele speciale ale Curții de Conturi și să le formulezi în așa fel încât să merite să fi fost elaborate. Pentru că există trei chestiuni contradictorii. Procedura cu Comisia, procedura în interiorul Curții de Conturi și apoi colaborarea cu noi care este în ultimul, pe ultimul loc. E puțin uh, trist că se întâmplă asta și dacă Curtea de Conturi va proceda așa și pe mai departe, atunci apar noi probleme. De exemplu, avem raportul special pentru agenții și uh, există membri care nu sunt de acord cu ceea ce se stipulează acolo și mi se pare problematic, pentru că noi avem nevoie uh, să uh, ne exprimăm clar și răspicat aici, pe o singură voce. Deocamdată rapoartele speciale nu sunt incisive și tocmai asta ar trebui să fie, așa că te rog să cooperezi cu noi și în glumă fiind spus, uh, promite-ne să nu te ocupi de bugetul Parlamentului, dar a fost o glumă doar, pentru că eu vreau ca noi să avem pe termen lung o relație de prietenie și să cooperăm unii cu alții. Eu cred că avem nevoie acum mai mult decât oricând de Curtea de Conturi pentru că ne pierdem uh, credibilitatea în fața cetățenilor noștri europeni și tocmai de aceea am vrut să aflu care e părerea ta despre aceste subiecte. Domnule Itala, puteți să răspundeți. Mulțumesc. Sunt perfect de acord cu dumneavoastră. Între instituțiile europene și statele membre trebuie să se creeze relații mult mai strânse. Iar în ceea ce privește agențiile, da, și eu am văzut cât de problematică poate fi situația acestora. Aș vrea să mă asigur de faptul că pe viitor Curtea de Conturi va evolua în direcția dorită, astfel încât să poată elabora rapoarte mai uh, de actualitate și mai succinte. De ce spun asta? Pentru că avem nevoie de acele rapoarte astfel încât să uh, putem să tratăm exact acele subiecte care sunt sensibile în fața cetățenilor noștri și să sporim încrederea acestora în noi. Am avut multă experiență cu aceste rapoarte, știu foarte bine ce probleme apar, mai ales în ceea ce privește problemele de înțelegere. De aceea, eu cred că aceste rapoarte ar trebui să fie mult mai bine tematizate și Tocmai prin prisma acestui fapt, uh, aș dori să elimin punctele slabe din aceste rapoarte speciale, să le fac mult mai lizibile și mai de actualitate. Mulțumesc! Mulțumim, spune președintele. Văd că nu mai dorește nimeni să intervină, așa că acum raportoarea are cuvântul pentru concluzii. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să îi spun colegii mele Ingeborg că domnul Itala nu va fi consilierul nostru, ci va trebui să fie independent și el de Parlament, pentru că am uh, impresia că intervenția doamnei Gutierrez de mai devreme a contaminat uh, puțin audierea noastră, așadar fiecare își prezintă propriul membru în pentru Curtea de uh, Conturi, însă sper că pentru domnul Italanu nu vor sta lucrurile așa. Aș dori să-i mulțumesc domnului Itala pentru răspunsurile sale și pentru capacitatea sa și creativitatea de care a dat dovadă în această perioadă stresantă. Trebuie să uh, poată lua în considerare preocupările uh, comisiilor parlamentare și ale noastre ale comisiei noastre mai ales, uh, însă sperăm că îi vom putea uh, valida uh, participarea la acțiunile curții de conturi. A spus lucruri interesante legate de cooperare și independența care asigură credibilitatea și încrederea publicului larg, a cetățenilor. Cred că tot, toate aceste lucruri sunt posibile și, domnule Itala, atunci când veți membru al Curții de Conturi, Uh, sperăm uh, că vom avea în cadrul acestei instituții un participant la procesul de renovare, uh, un participant de mare calitate. Domnul președinte, mulțumim foarte mult. Vom conchide această sesiune de dimineață. Mulțumim mult, domnule Itala, și sper să vă revăd cu toții din nou la ora 3 în această după amiază. Raumtemperatur hier beschweren. Es ist eiskalt und zwar schon seit Stunden. Eu uh, vreau să mă plâng de temperatura de această încăpere, fiindcă am murit de frig. Da, vom încerca să rezolvăm această problemă.